herzlich willkommen zu. Bine ați venit la reuniunea Comisiei de Control Bugetar în această după amiază de luni. Ne mai întâlnim și mâine dimineață și după amiază, marți. Săptămâna trecută am avut la plenară rapoartele de descărcare și aș dori să mulțumesc uh, colegilor și colegelor care au uh, participat la lucrul la aceste rapoarte și de asemenea celor care au depus uh, amendamente, nu doar celor care au fost raportori. Ați primit cont news, vedeți în cont news ce uh, limbi sunt disponibile, în ce limbi aveți interpretare. Vreau să vă atrag atenția că uh, reuniunea noastră se va încheia la ora 18, pentru că după aceea suntem invitați de Comitetul de Supraveghere. Și am să încep cu punctul 3 de pe ordinea de zi raportul anual al Comitetului de Supraveghere a OLAF pentru 2014. Vreau să-i salut pe cei cinci membri ai Comitetului de Supraveghere, pe președinte, secretariatul și mă bucur că ați venit. Săptămâna tre Anul trecut ne-am întâlnit uh, de asemenea și uh, Vreau să vă spun că în rapoartele de descărcare pe care le-am votat săptămâna trecută au fost mai multe alineate adoptate despre OLAF, alineate care vă vizează. E vorba de alineatele 280 până la 287, în care discutăm despre condițiile de lucru și cerem explicații de la comisie despre acestea. Regretăm faptul că recomandările dumneavoastră nu au fost puse în aplicare, Știm că există probleme cu statisticile și știm și că um, trebuie să se verifice dacă procedurile sunt adecvate. Știu că și în raportul dumneavoastră vă ocupați de toate aceste subiecte și mă bucur că, aveți, că avem ocazia și anul acesta să vă ascultăm prezentarea și să discutăm cu dumneavoastră. Domnule președinte Piosti, aveți cuvântul. Thank you, Madam Chairman. Mulțumesc, doamnă președinte. În calitate de președinte al Comitetului de Supraveghere a OLAF, vă prezint cu plăcere principalele aspecte um, din raportul anual de activitate pentru 2014 transmis de OLAF, Parlamentului, Consiliului și Comisiei conform regulamentului OLAF. Comitetul de supraveghere este uh, un comitet uh, independent la nivel înalt, comitet de experți, numiți uh, de comun acord de Parlament, Consiliu și Comisie și are un rol specific în guvernanța și um, responsabilitatea Olafului, mai ales în ceea ce privește independența funcției de anchetă a Olafului și monitorizarea uh, mersului anchetelor și aplicarea garanti garanțiilor procedurale. Aceste trei aspecte vor uh, fi și cele care vor structura conținutul prezentării mele și uh, sunt elementele pe care se concentrează acest raport anual. În rolul său, Comitetul de Supraveghere de multe ori critică. Dar uh, încercăm să facem critici constructive pentru ca Olaful uh, să poată să se exercite mai bine misiunea de bază. Aceste critici nu trebuie însă să pună în umbră importanța activității Olafului pentru Uniunea Europeană și pentru cetățenii săi. Și Comitetul de Supraveghere a recunoscut întotdeauna valoarea acestuia și cere tuturor uh, instituțiilor uh, să recunoască valoarea activității Olafului lupta eficiență, eficientă împotriva uh, fraudei și activităților ilegale din instituțiile, organismele și agențiile Uniunii Europene uh, fac parte din statul de drept și bună administrație în Uniunea Europeană și contribuie la încrederea cetățenilor, încrederea pe care o au și o pot avea cetățenii în Uniunea Europeană. Această activitate a OLAF-ului merită aprecierea noastră și rolul Comitetului de Supraveghere conform statutului, uh, este, chiar dacă este uneori critic, este să amelioreze această activitate și să contribuie la stabilirea încrederii în activitățile de anchetă ale Orafului. ului Acest uh, raport de activitate prezintă activitățile de monitorizare realizate de noi, de Comitetul de Supraveghere, în 2014 și până la începutul lui martie. În capitolul 1 prezentăm punerea în aplicare și gestionarea funcției de anchetă a OLAF-ului. În capitolul 2 ne concentrăm pe cooperarea cu OLAF-ul și actorii interesați și mai ales legătură cu modul în care OLAF-ul a pus în aplicare recomandările Comitetului de Supraveghere. Iar în capitolul 3 prezentăm guvernanța Comitetului de Supraveghere Uh, ținând uh, cont sau concentrându-ne pe responsabilitatea Olafului. Um, în uh, raport există și statistici în legătură cu activitatea Comitetului de Supraveghere um, din timpul anului. Principalul mesaj de astăzi al Comitetului de Supraveghere este următorul. Instituțiile Uniunii Europene trebuie să amelioreze procedurile pentru responsabilitatea Olafului și al uh, managementului său în uh, uh, sarcinile sale pentru a consolida această instituție. Cu două dimensiuni. Una ne vizează pe noi. Această responsabilitate a Comitetului de Supraveghere trebuie consolidată și ameliorată și, în al doilea rând, procedurile legate de responsabilitate uh, ale Olafului și ale managementului superior trebuie de asemenea clarificate și ameliorate. Parlamentul, Consiliul și Comisia, în calitate de legiuitori, trebuie să acționeze și Parlamentul și Consiliul ca instituții de supraveghere și control pot să amelioreze procedurile de responsabilitate legate de responsabilitatea Comitetului de Supraveghere și cea a Olafului și managementului său superior. Comitetul de supraveghere a transmis Comisiei Europene faptul că statutul și responsabilitățile membrilor Comitetului de Supraveghere conform dreptului european trebuie clarificat, trebuie să se găsească soluții pe termen lung, dar pentru asta e nevoie de schimbări în legislație. Și între timp trebuie, cele trei instituții trebuie să interpreteze foarte clar legislația. Comitetul de supraveghere depinde de secretariatul său care este vital pentru activitățile de monitorizare ale Comitetului de Supraveghere. Secretariatul primește informațiile și face primele examinări și sprijină membrii în analizele lor juridice și statistice. Secretariatul trebuie să sprijine Comitetul de Supraveghere în aplicarea funcției sale de, de monitorizare a punerii de aplicare, fără a fi expus riscului real de conflicte de interese între OLAF și, și uh, sarcinile Comitetului de Supraveghere. Însă, Secretariatul Comitetului de Supraveghere, în momentul de față, este subordonat Directorul General al OLAF-ului, din punct de vedere administrativ. Așa că Secretariatul Comitetului de Supraveghere este sub controlul administrativ al uh, organismului supravegheat. De unde conflictul de interese? Și acesta nu e interesul nimănui, nici uh, în interesul RAF-ului și nici în interesul instituțiilor. Comitetul de Supraveghere a recunoscut patru condiții pentru a asigura independența secretariatului. Recrutarea și promovarea șefului secretariatului pe baza Uh, recomandările Comitetului de Supraveghere. În al doilea rând, poziția și reclasificarea uh, managerului secretariatului. În al treilea rând, uh, recrutarea și promovarea um, personalului secretariatului și apoi aplicarea bugetului acestui secretariat această subdelegare uh, în chestiuni buget, buget, bugetare Secretariatului Comitetului de Supraveghere a fost deja realizat, dar în legătură cu cele tre, celelalte trei puncte există loc de mai bine. Comitetul de Supraveghere a devotat mult timp și energie pentru a-și ameliora legăturile și relația de muncă cu Olaful și pentru a ameliora și procedurile de colaborare cu Olaful. Discuțiile sunt în curs și de, are loc un dialog intens între Comitetul de Supraveghere și Managementul Superior al Olafului, inclusiv cu directorul general. Dar principala problemă nu este punerea în aplicare sau nepunerea în aplicare al acestor acorduri de uh, colaborare, ci lipsa de colaborare, lipsa de calitate în legătură cu rolul și mandatul Comitetului de Supraveghere. Uh, și în acest, în acest punct de vedere este interesant și ce spune Parlamentul în procedura sa de descărcare de gestiune și instituțiile însă trebuie să fie de acord în legătură cu acest aspect. Până la urmă, chestiunea fundamentală de rezolvat la nivel legislativ este dacă Comitetul de Supraveghere este un organism uh, consultativ al directorului general al Olafului și există dacă Directorul general al Olafului uh, nu își uh, respectă obligațiile sau Comitetul de Supraveghere este un organism de supraveghere extern care realizează monitorizare și control extern cu acces independent la informații um, pentru um, a se achita de sarcinile sale. În cazul primei abordări, Comitetul de supraveghere face monitorizare doar pe baza unor rapoarte la nivel general și reacționează doar dacă este invitat de directul general al AFLUI. Comitetul de supraveghere consideră că instituțiile, Parlamentul, Consiliul și Comisia trebuie să confirme care este rolul precis și care le sunt așteptările în legătură cu mandatul Comitetului de Supraveghere în cadrul uh, legislativ actual și, în al doilea rând, trebuie să elaboreze modul în care contribuția Comitetului de Supraveghere pe baza raportului 1 din 2014 în legătură cu rolul Comitetului de Supraveghere în legislație, inclusiv uh, dreptul de acces la informație și limitele la acest drept de acces la informații. În 2014, Principalul subiect al activității noastre a fost durata anchetelor și chestiuni legate de independența Olafului. Am adoptat avizul 4 în 2014 în legătură cu durata anchetelor. Olaful a respectat obligațiile de raportare în legătură cu anchetele care durează mai mult decât șase luni, dar deocamdată nu avem, nu avem suficiente informații pentru a monitoriza și a controla durata anchetelor Olafului și motivele care afectează durata acestor anchete. Comitetul de supraveghere a pregătit de asemenea avizul 5 în 2014 privind uh, rapoartele externe ale LAF-ului în legătură cu durata anchetelor, așa numitele statistici. Aceste două avize prezintă o imagine destul de completă în legătură cu statisticile și motivul pentru care anumite anchete durează mai mult de 12 luni, care este limita conform regulamentului actual privind anchetele OLAF-ului. Ehm, pentru ca OLAF-ul să se uh, achite de obligațiile sale de raportare. Nu e de mirare că cheltuierile și fondurile legate de anchete sunt mai ales consacrate anchetelor cele mai lungi. Complexitatea cazului este principalul motiv pentru care ancheta nu se poate încheia înainte de 12 luni. În ceea ce privește raportarea externă privind durata anchetelor, alegerea metodei de calcul a avut un impact pe modul în care Olaful a prezentat situația Parlamentului, Consiliului și Comisiei. În comparație cu 2010 și 2011 și situația dinainte, totuși, se observă o tendință de scădere a duratei anchetelor, după cum vedeți în ancheta 2 de la raportul nostru. Principalele concluzii și recomandări ale Comitetului de Supraveghere sunt următoarele. Raportarea actuală privind durata anchetelor trebuie ameliorată pentru a prezenta o imagine completă privind performanțele de anchetă ale Olafului. Durata medie a anchetelor prezintă doar uh, limitat mm, modul și motivele de durată ale uh, anchetelor. Olaful a trebuit să prezinte în mod mai transparent informații în legătură cu anchetele cele mai lungi, adică de, și conținutul uh, rapoartelor privind anchetele de peste 12 luni trebuie ameliorat și uh, Comitetul și OLAF-ul uh, au început deja să uh, colaboreze pentru a rezolva aceste probleme. Comitetul de supraveghere a cerut și o mai bună monitorizare a acestor anchete și OLAF-ul trebuie să pună în aplicare anumite instrumente și proceduri pentru a răspunde provocării optimizării uh, managementului controlelor și procedurilor în anchete. Doresc să vă atrag atenția asupra faptului că Comitetul de Supraveghere continuă să lucreze pe statisticile privind anchetele și și raportarea externă în legătură cu funcția uh, de anchetă și performanța acesteia. Comitetul de supraveghere a hotărât, după ce a încheiat acest raport anual pe care vin prezint astăzi. Deci am acceptat solicitarea formală a directorului general al Olafului de a pregăti un aviz pe tema afirmațiilor dintr-o scrisoare anonimă um, în legătură cu anumite neajunsuri din statisticile privind anchetele Olafului. Și în 2000 în raportul din 2015 vom reveni la aceste aspecte și la problema statisticilor. Având în vedere că durata anchetelor este o, un element important pentru OLAV, În dialogul interinstituțional, conform articolului 16 din regulamentul OLAF, vom continua să abordăm acest subiect. Raportul special 3 din 2014 al Comitetului de Supraveghere se confruntă pe cele 423 de cazuri deschise în 2012 și principala chestiune pusă în discuție este dacă există suficiente bănuieli pentru a justifica deschiderea acestor anchete și dacă OLAF a evaluat suficient informațiile primite pentru a o face. Dorim să reamintim că deschiderea anchetelor are întotdeauna consecințe punct de vedere legal asupra proprietăților persoanelor respective și de aceea evaluarea corectă este importantă înainte de deschiderea anchetei. Raportul arată că OLAF nu a realizat suficiente evaluări înainte de deschiderea anchetelor. OLAF, de asemenea, are niște reguli operaționale care au fost respectate la momentul respectiv. Comitetul de supraveghere dorește să reamintească importanța unei valori adecvate înainte de orice începere a unei anchete. Comitetul va continua evaluarea sa globală în ceea ce privește felul în care sunt selectate aceste anchete, a revizuirii informațiilor disponibile și va prezenta un aviz chiar în anul acesta. Este deci o chestiune pe care n-am terminat-o încă și vom continua să lucrăm la această temă. Avem de asemenea și prioritățile politice pentru anul 2015, care sunt esențiale în cadrul regulamentului actual al OLAF. Dorim să vedem care este rolul practic al acestor politici prioritare pentru a asigura o utilizare adecvată a resurselor disponibile. Brațul legislativ și bugetar au un rol esențial pentru a arăta care sunt așteptările în ceea ce privește rolul strategic de management al acestor politici prioritare și dialogul interinstituțional poate fi una dintre ocaziile pentru a face acest lucru. Comitetul de supraveghere a realizat anul trecut un raport special în ceea ce privește implementarea recomandărilor pe care noi le-am făcut de către OLAF. De atunci, comitetul a continuat să lucreze alături de OLAF în procesul de monitorizare a implementării propriilor recomandări. Noi, la Comitetul de Supraveghere, am acordat o prioritizare a acestor recomandări, care să fie evaluate în funcție de stadiul de implementare. Toate acestea alături de OLAF în ceea ce privește uh, motivația și justificația oferită. Am îmbunătățit și propriile noastre proceduri pentru a redacta aceste recomandări și politica noastră este să avem mai puține recomandări și mai extinse decât în trecut, deși insistăm că recomandările din trecut uh, sunt importante și au un mesaj foarte clar de care trebuie să țină cont. Comitetul nostru speră ca acest lucru să fie tratat și în uh, dialogul interinstituțional. Am vorbit deja și cu doamna Georgieva, vicepreședintele Comisiei, pentru a vedea și cum se va monitoriza acest proces al recomandărilor în dialogul interinstituțional. Acest dialog și legătura noastră cu persoane la nivel înalt din cadrul OLAF este importantă și în toate aceste recomandări OLAF-ul a venit cu avize diferite de aceea ar fi bine ca pe viitor să existe motive foarte clare în cazul de dezacord între recomandările noastre și părerea Olafului. Anchetele referitoare la independența Olaf. Noi reamintim raportul 1 din 2014 în ceea ce privește menținerea independenței de anchetă a Olafului, care este în continuare esențială pentru Parlament, Consiliu și Comisie atunci când Comisia face propuneri legislative în ceea ce privește regulamentul de anchetă al OLAF. Comitetul de supraveghere dorește să atragă atenția asupra faptului că întâlnirile de tip clearinghouse ar putea să afecteze independența OLAF-ului și uh, că toate instituțiile trebuie să asigure că condițiile respective sunt îndeplinite. Vă atragem atenția și asupra faptului că la Comitetul de Supraveghere am cerut funcționarilor OLAF să susțină independența acestei instituții pentru ca ea să nu fie influențată de unii membri ai Parlamentului European. Și aveți găsi la paginile 8 și 9 din raportul anual al Comitetului de Supraveghere răspunsurile pe care le-am primit. Chiar dacă ne aflăm aici la Parlament, vreau să vă atrag atenția asupra răspunsurilor din aceste pagini. În încheiere, Comitetul de Supraveghere este de acord cu OLAF-ul în ceea ce privește misiunea sa globală de a restabili statul de drept uh, și de a asigura anchete de calitate și eficiente pentru a respecta drepturile fundamentale și garanțiile legale. Comitetul de supraveghere este și va fi în continuare în slujba instituțiilor europene pentru a asigura un nivel de responsabilitate crescut și pentru a asigura independența anchetelor. Noi, la Comitetul de Supraveghere, am dorit, de asemenea, să avem și un feedback formal din partea instituțiilor europene în ceea ce privește raportul nostru anual și uh, datele la care ajungem. Doamnelor și domnilor, dacă îmi permite, doamna președintă, uh, i-aș ruga pe colegii mei care sunt raportori să facă comentarii suplimentare față de această prezentare generală. Vă mulțumesc! Madame le Président, Mesdames et președintă, doamnelor și domnilor deputați, noi am lucrat în ceea ce privește controlul duratei anchetelor și, după cum știți, acesta este una dintre uh, funcțiile esențiale ale Comitetului de Supraveghere. Regulamentul care a intrat în vigoare în octombrie 2013, practic, a întărit competențele Comitetului de Supraveghere în acest domeniu. Iată de ce aș vrea să vă dau un exemplu. O măsură importantă pentru noi este obligația care intervine acum, pentru că atunci când se termină o perioadă de 12 luni și când ancheta la OLAF nu s-a încheiat, există obligația de a informa Comitetul de Supraveghere la fiecare șase luni, după aceste 12 luni, dacă ancheta nu s-a finalizat. Acest lucru este important pentru noi pentru că ne permite în mod eficient să controlăm durata totală a anchetei și nu doar într-o primă fază inițială. Analiza noastră s-a centrat pe două puncte, în principal. Pe de o parte, am evaluat să vedem dacă informația care ne era furnizată era suficientă și pertinentă pentru a putea realiza în mod eficient um, controlul și pentru a putea raporta mai departe instituțiilor care ne-au însărcinat cu acest rol. În al doilea rând, era vorba de o evaluare a instrumentelor de pilotaj pe care le-a implementat OLAF, tocmai pentru a putea gestiona durata anchetelor. Am lucrat cu mai multe instrumente și am realizat în special o analiză a 658 de rapoarte care ne-au fost transmise în anul 2014 și care corespundeau la 391 de anchete diferite. În ceea ce privește formarea care a fost uh, oferită de către OLAF Comitetului de Supraveghere, ar trebui să spunem că OLAF uh, și-a îndeplinit în mod formal obligația sa de raportare permanentă, ceea ce reprezintă o îmbunătățire față de anii anteriori și reprezintă și o sarcină de muncă deosebit de mare. Totuși, Comitetul de Supraveghere constată, în mod paradoxal, că, deși acest regulament a întărit uh, competența ceea ce privește controlul pe care îl exercităm, informațiile pe care le-am primit din partea OELAF în acest sens s-au redus în mod semnificativ față de anii anteriori. Este vorba de o reducere care se referă în special la informațiile contextuale ale anchetei. E vorba de tipul de fraudă, tipul de operator anchetat eventualele prejudicii financiare atunci când ele pot fi estimate și așa mai departe. Deci e vorba de toate acele elemente care ar permite Comitetului de Supraveghere să evalueze în mod clar dacă durata anchetei este sau nu proporțională cu complexitatea anchetei și cu circumstanțele în care aceasta se realizează. Olaf este obligat, uh, începând de acum, să explice și să justifice de ce o anchetă nu s-a putut încheia într-un prim termen de 12 luni și uh, dacă s-au îndeplinit sau nu termenele ulterioare de 6 luni. În urma rapoartelor pe care le-am primit însă, noi ne-am dat seama că datele sunt foarte heterogene în ceea ce privește informațiile care ne-au fost raportate. 14% din rapoartele pe care le-am primit nu prezintă o justificare motivată în ceea ce privește durata anchetelor, aceasta în etapa inițială. Aceasta poate are de-a face și cu faptul că OLAF-ul uh, lucrează fără o listă de motive predefinite pentru a justifica această durată prelungită a anchetelor sale. Durată care este indicată practic de fiecare anchetator în parte, pentru fiecare caz în parte. Iată de ce am ajuns la un număr destul de ridicat de justificări care nu sunt neapărat uh, motivate, care sunt uh, precise mai mult sau mai puțin și care fac ca o, o analiză pertinentă a acestor justificări să fie greu de făcut. Dar, ținând cont de dificultatea anchetelor pe care le realizează OLAF, motivul um, evocat uh, cel mai uh, des este cel al complexității. Practic 60% din uh, justificări au de-a face cu această complexitate. Și Comitetul de Supraveghere nu este surprins de această justificare pentru că, într-adevăr, anchetele sunt foarte complexe, în special în ceea ce privește tipul de fraudă sau numărul de operatori care ar putea fi implicați. Iată de ce comitetul a încercat să identifice și să caracterizeze mai multe justificări. Unele dintre ele le-am numit uh, motive sau motivații interne, care ar putea face ca anchetatorul să adopte sau nu o strategie care să se modifice de-a lungul anchetei. Există și motivații externe care ar putea ține, de exemplu, de o lipsă de cooperare din partea unui stat membru, din partea unei autorități sau a unui organism cu care trebuie să coopereze OLAF și care poate avea de-a face cu uh, factori economici, politici și așa mai departe. Aceasta ar putea prelungi a priori durata anchetelor. Am propus, deci, uh, o clasificare a acestor motivații, tocmai în vederea unei analize mai pertinente și strategice a duratei anchetelor și pentru a explica această durată. O altă o obligație care revine Olafului este aceea de a informa Comitetul de Supraveghere în legătură cu măsurile pe care dorește să le implementeze pentru a accelera ancheta, tocmai ținând cont de termenele prevăzute, pe care le-am indicat mai devreme. La acest punct, noi suntem de acord cu analiza făcută de Olaf, care arată că deseori, atunci când se lansează o anchetă, se știe încă de la început că ea va dura peste 12 luni și că, prin urmare, măsurile necesare pentru accelerarea procesului de anchetă, așa cum sunt definite ele de regulament, nu sunt neapărat cele mai adecvate pentru anchetele de tip complex. Comitetul, prin analiza pe care a realizat-o și aveți uh, detaliile acestei analize în anexa la avizul nostru, Comitetul deci consideră că la acest punct ar trebui să fim mai bine informați bineînțeles, atunci când anchetele au o durată care depășește termenul de 12, respectiv 18 luni și că această informare din partea comitetului trebuie să fie și mai precisă atunci când anchetele se prelungesc. Iată uh, care ar fi posibilitățile de a lucra cu OLAF la acest punct. Comitetul uh, ia notă de liniile directoare prezentate în anul 2014, în care se atrage atenția anchetatorilor de a informa mai bine Comitetul de Supraveghere pentru a avea informații și date factuale, precise, pentru diversele anchete care sunt prezentate. Pe de altă parte, am realizat o muncă comună pentru a ajunge la soluții omogene, plecând de la date predefinite care ar trebui să fie completate de către anchetatori. Iată deci câteva posibilități de lucru și ajung acum la al doilea punct, și anume instrumentele de pilotaj de care dispune OLAF. Aici avem două constatări de făcut. În primul rând, OLAF-ul utilizează instrumente de control care arată că, într-adevăr, își dorește să gestioneze bine durata anchetelor. Există instrumente de pilotaj um, care utilizează indicatori și ședințe care țin cont de durata anchetelor. Cu toate acestea, Comitetul de Supraveghere constată că acești indicatori nu ne-au fost comunicați și, la momentul acesta, Olaf nu utilizează rapoartele pe care ni le transmit pentru a face o analiză mai strategică în ceea ce privește dificultățile cu care se confruntă și durata anchetelor și pentru ca acestea să fie mai rapide. Noi, la Comitetul de Supraveghere, considerăm că rapoarte cu informații pertinente ar putea fi instrumente foarte bune pentru analize de tip factual, dar și pentru analize strategice cu ceilalți parteneri ai Olafului, care câteodată sunt cei care cauzează aceste termene prelungite. Cu toate acestea, în cadrul anchetelor mai există o altă etapă, la sfârșitul acestora, pentru că olaful are o unitate specială uh, care se ocupă de evaluarea anchetelor la sfârșitul lor. Există un indicator de control specific pentru a vedea dacă anchetele s-au realizat fără uh, amânări nejustificate și dacă durata este corespunzătoare cu complexitatea anchetei. Datele pe care le-am primit însă ne arată că există informații asupra acestui punct, dar ele nu sunt uh, însoțite de justificări. Iată de ce această unitate, acest departament, practic trebuie să accepte durata totală a anchetelor și nu poate să se pronunțe în ceea ce privește evaluarea lor. Un punct complicat este acela al alocării resurselor, în funcție de dificultatea anchetei respective. Bineînțeles, este o temă destul de complicată, destul de dificilă de fiecare dată și Comitetul de Supraveghere a sugerat Olafului să construiască un fel de listă de activități teoretice în funcție de anchetele care se regăsesc în mod recurent în lista de activități a Olafului ar putea fi un instrument foarte bun pentru a aprecia mai bine resursele necesare în funcție de tipologia anchetei respective. Pe de altă parte, am putea spune că Olaf um, a fost foarte reactiv și a încercat să gestioneze această durată a anchetelor în cazul în care nu exista o cooperare suficientă. Deci, pe de o parte, instrumentele implementate ni se par bune pentru a gestiona mai bine durata anchetelor, dar, pe de altă parte, ele trebuie utilizate în mod optimizat. Comitetul de supraveghere arată că măsurile de management care au fost prevăzute de comitetul director ar trebui să intre în acțiune pentru anchetele care au început în anul 2013 și 2014 recomandările care se regăsesc în acest aviz. Doresc pe de o parte să îmbunătățească informarea Comitetului de Supraveghere, astfel încât acesta să poată raporta mai departe instituțiilor europene și, pe de altă parte, dorește să îmbunătățească instrumentele de control intern pe care OLAF-ul a început deja să le implementeze în cadrul propriei sale organizații. Mulțumesc! Mulțumesc! Următorul reprezentant, vă rog. Uh, and of the of the... Doamnă președinte, stimați vicepreședinți și membrii ai uh, Comisiei de Control Bugetar. După cum a spus uh, doamna președinte, am onoarea de a vă informa uh, cu privire la două chestiuni în calitate de raportor. În primul rând, monitorizarea recomandărilor Comitetului de Supraveghere OLAF. În februarie anul trecut, după ce noul regulament a intrat în vigoare, Comitetul de Supraveghere a decis să efectueze un follow-up al recomandărilor sale. Înainte de a face primul raport în uh, anul trecut, Comitetul de supraveghere a compilat toate recomandările din 2012 pentru a facilita raportarea uh, către OLAF. Am fost invitați, uh, am invitat uh, comisia să ne trimită comentarii în martie și în iunie. Dar, în ciuda acestor reuniuni, s-a considerat că um, comentariile nu sunt satisfăcătoare. După un prim raport din noiembrie anul trecut, Deci uh, ne-am mai întâlnit în, uh, la Paris în uh, luna următoare. Directorul general Olaf a propus, printre altele, o procedură de consultări. După o analiză vastă a criticilor făcute de directorul general al OLAF, Comitetul de Supraveghere, în 26 martie, a um, contestat criticile și a invitat Olaf să facă un pas înainte. Comitetul de supraveghere, pentru a efectua un apel, a dat comentarii detaliate și explicații la fiecare dintre recomandări și a invitat directorul general Olaf să continue reuniunile tehnice pe acest subiect. Dată fiind importanța extremă a urmării acestor recomandări de către instituții, încă din 30 martie, doar trei zile mai târziu, Comitetul de supraveghere a transmis o notă directorului general cerând un răspuns cu privire la toate recomandările care uh, ar fi trebuit discutate pe 30 martie într-o reuniune tehnică. Directorul general al OLAF a răspuns în 22 aprilie și a informat Comitetul de Supraveghere că nu este în măsură să reacționeze așa cum s-a cerut până pe data de 27 aprilie, pentru că Comitetul de Supraveghere a transmis la sfârșitul lui martie deja două apeluri și două note de comentat. Directorul general al OLAF a răspuns Comitetului de Supraveghere că OLAF va trimite răspunsul Comitetului de Supraveghere în timp util și că reuniunea trebuie reprogramată pentru o dată ulterioară. Cu toate acestea, directorul general al OLAF nu a propus o nouă dată, nici pentru răspunsul său și nici pentru reuniunea tehnică. Situația urmăririi recomandărilor este că Comitetul de Supraveghere nu a primit de la OLAF un răspuns satisfăcător în perioada de șase luni. Între timp și pentru a facilita munca OLAF, Comitetul de Supraveghere va discuta și sperăm să și decidă în reuniunea plenară de mâine uh, prioritizarea recomandărilor și sperăm să putem continua discuțiile fructoase cu directorul general și cu Olaf. The second issue I want to inform you about al doilea subiect pe care doresc să vi-l aduc la cunoștință este avizul Comitetului de Supraveghere cu privire la statisticile um, performanței investigațiilor OLAF. În analizele sale, Comitetul de Supraveghere a comparat rezultatele uh, făcute publice de OLAF cu niște date interne ale OLAF transmise Comitetului de Supraveghere. În conformitate cu această analiză, OLAF a pretins că investigațiile sunt realizate mai repede, dar, de fapt, această ameliorare este datorată introducerii unei noi metode de calcul. Trebuie să subliniem că comitetul a folosit doar date puse la dispoziție chiar de către Olaf și calcule făcute în întregime de către Olaf. Așadar, în ciuda celor spuse de directorul general al OLAF, Comitetul de Supraveghere nu a uh, curățat statisticile și acest termen de curățare de date e folosit chiar de OLAF în datele sale interne care oferă calcule pentru managementul OLAF. Acolo se arată cifre reale. Deci, Comitetul de Supraveghere nu a inventat acest, această formulă, ci a preluat-o din documentele OLAF. Pentru raportarea către instituții și către public, OLAF a folosit o altă metodologie. Aș dori să vă atrag atenția mai ales asupra uh, graficului 3, pe care îl puteți găsi la pagina 10 cam în, pe la jumătatea uh, broșurii pe care ați primit-o. It's the pink color. Thank you. Right. Este pagina de culoare roz. So, the chart was produced by Olaf. Acest uh, grafic a fost uh, realizat de Olaf și arată datele optimiste prezentate publicului, linia roșie, și datele interne reale, cu linia verde. Acolo se arată că situația la OLAF s-a deteriorat în mod clar după anul 2010. În graficul 5, de la pagina 14 din aceeași broșură, câteva pagini mai încolo, you can see a close-up on that period vedeți mai multe detalii despre acea perioadă. Este la latitudinea dumneavoastră, stimați deputați, să trageți concluzii cu privire la fiabilitatea rapoartelor pe care le-am primit până acum. Mulțumesc pentru atenție. Thanks a lot, Mr. Da, <clears throat> Frau Vorsitzende. Da, doamnă președintă, mulțumesc foarte mult pentru invitație. Aș avea câteva observații referitoare la raportul nostru și la erori. Noi am început să ne ocupăm de acest subiect din 2013, destul de devreme. Am avut la dispoziție diferite cifre și diferite interpretări care au legătură și cu independența OLAF și care ne pun pe gânduri cu privire la independența OLAF și a directorului general. Cred că știți că deschiderea și închiderea cazurilor este un privilegiu al directorului general, conform uh, regulamentului de procedură, dar acest lucru nu poate să fie făcut la discreția directorului general. Curtea de la Luxemburg a arătat clar că Olaf poate să înceapă procedurile, să deschidă procedurile doar după ce se verifică că există un, o bănuială bine întemeiată. Deci a fost uh, destul de surprinzător că a trebuit să ne certăm cam jumătate de an dacă avem voie sau nu avem voie să examinăm aceste cazuri. Până la urmă am spus, uh, bun, e clar că nu, ni se pun, nu se dorește să ni se pună la dispoziție informații și uh, am constatat am constatat că am primit acces doar la 10% din cele 423 de cazuri. Directorul general uh, nu ne-a permis accesul la toate datele și nici nu putem avea rezultate foarte concludente, date fiind datele foarte limitate pe care le-am avut la dispoziție. Nu s-a, Comitetul de supraveghere nu a găsit nici măcar un document care să fi putut fi identificat drept assessment sau evaluation. Și vorbim uh, de uh, foarte multe cazuri. Doar în șase cazuri am uh, găsit o evaluare a consecințelor financiare. Iarăși, uh, un lucru despre care se uh, consideră probabil aici în Parlament că e normal să existe, pentru că OLAF este și un, este un oficiu de protecție a intereselor financiare, deci uh, este de presupus că uh, ar trebui să existe o astfel de estimare în toate cazurile, dar exista doar într-o uh, într-un număr foarte, foarte mic de cazuri. Deci, după cum v-am spus, nici măcar o dată nu am găsit niciun fel de confirmare uh, a uh, unei uh, documentări adecvate a bănuielilor care au dus la deschiderea unui caz. Vreau să vă mai spun și că uh, opinia curții este foarte importantă și din această cauză. Nu vreau să spun deputaților uh, eu uh, care este legătura dintre executiv și legislativ. Dar uh, dacă procedurile se deschid după bunul plac al directorului, e clar că sistemul nu e unul fiabil și că e unul uh, influențat, inclusiv politic. Dar chiar faptul că Olaf a deschis o procedură ar putea să aibă consecința asupra comisiei de uh, scăpare de sub control a unui uh, actor uh, financiar. Și care sunt efectele asupra contribuabililor europeni este foarte greu de evaluat. Dar uh, nu cred că e cazul să mai subliniez ce înseamnă acest lucru pentru indivizi, pentru instituții, cum este comisia sau cum sunt alte instituții, când se uh, petrece astfel deschiderea unei anchete, a unei investigații. Și voiam să vă atrag atenția, doamnă președintă, asupra acestui lucru. Cam aceasta este evaluarea noastră globală pentru anul uh, acesta și vă stau la dispoziție pentru alte detalii. Mulțumesc, doamnă președintă. Dank. Mulțumesc. Comitetului de Supraveghere OLAF pentru acest raport foarte important. Am uh, citit uh, aceste avize în weekend și toate anexele și vreau că nu ne-ați prezentat un scandal, ci trei, uh, trei uh, chestiuni scandaloase. În primul rând că se manipulează datele. Dragi colegi, practic suntem luați peste picior în acest fel. Și există efecte în 2012 S-a evaluat durata media a unei închete la 17,3 luni, ceea și s-a considerat uh, că astfel uh, durata cazurilor a scăzut cu o treime. Apoi, uh, în următorul an, durata a fost de 17,5 și s-a calculat altfel ca să pară că, de fapt, durata s-a scurtat în loc să se lungească am constatat și eu că, uh, că, dat, că datele se pot manipula și se pot calcula în feluri diferite, am făcut și eu un calcul în care mi-a ieșit 23 de luni pentru 2012. Este o procedură foarte importantă pentru parlamentele naționale și cred că și pentru Parlamentul European ar trebui să fie la fel. Sunt uh, destul de nelămurită, pentru că, domnule președinte, eu nu credeam că mandatul Comitetului de Supraveghere este atât de neclar cum uh, l-ați prezentat dumneavoastră. În raportul dumneavoastră apar elemente de șicanare, de sabotare a muncii dumneavoastră și mi se pare inacceptabil. Pentru că dumneavoastră sunteți singurul organ, sunteți singurul for care poate să controleze Olaf. Și uh, pur și simplu Um, posibilitățile dumneavoastră de control, de control se referă doar la cazurile gata încheiate și evident că pentru acelea trebuie să primiți documentele de care aveți nevoie. Am fost uh, foarte înmărmurită când am citit că nu a fost cazul și că vi s-au pus bețe în roate. Olaf este independent, dar asta trebuie să însemne că Olaf face anchete independente, nu că este independent pur și simplu. Olaf trebuie să fie responsabil, să poată fi tras la răspundere pentru anchetele pe care le face. Uh, independent nu înseamnă uh, scutit de critică. De aceea vreau să vă mulțumesc că uh, ați subliniat aici că independența nu trebuie să însemne în cazul Olaf scutire de critică. Eu am mai încercat să critic uh, directorul Olaf, directorul general, și am constatat că nu este deloc uh, dornic să fie criticat. Înțeleg că Olaf are anumite interese, dar asta nu trebuie să însemne că Olaf este lăsat să acționeze dezlănțuit. Deci, o informare greșită a legiuitorului e una, apoi încălcările principiilor juridice în sistem este uh, o chestiune foarte gravă. Sunt 423 de cazuri și știm că toate firmele împotriva cărora s-au deschis proceduri pe teme, temeiuri juridice au avut uh, mult de suferit și uh, eu am considerat că se face o evaluare înainte a acestor consecințe, dar după cum ați spus dumneavoastră, nu a existat și iarăși mi se pare șocant. Trebuie să se prelucreze aceste consecințe. Și iarăși nu m-am bucurat deloc să văd că 80% din uh, pagubele financiare la fondurile agricole și fondurile structurale uh, sunt la fondurile agricole și la fondurile structurale, dar s-a constatat că o mare parte uh, a acestora sunt uh, um, prelucrate de uh, foarte puține persoane. Sunt doar 20 de persoane care se ocupă de aceste 80% um, din, din cazuri, pe când, de exemplu, de interesele Uniunii din domeniul tutunului sunt 13 oameni care lucrează, deci este proporțional nepotrivit. Domnule președinte, ați mai vorbit despre statutul membrilor, despre um, numărul de posturi din secretariat. Cred că este un minim pe care trebuie să-l asigurăm. În ceea ce privește independența, se pare că nu uh, mai trebuie să tragem la răspundere comisia, ci directorul general. Mai mulți colegi au cerut cuvântul, colegul Sarvama este primul. Thank you, uh, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, stimați membri ai Comitetului de Supraveghere. Este o zi foarte tristă și o zi foarte importantă în același timp, sper eu. Cred că putem spune că raportul pe care îl citim nu e deloc o lectură obișnuită la Uniunea Europeană. Mi se pare uimitor. Aș dori să trec pe, în revistă principalele aspecte, pentru că cred că trebuie subliniate din nou și din nou. Și în ceea ce mă privește, eu sunt coordonatorul la comisia aceasta pentru grupul PPE și cu siguranță voi profita de ocazie ca să subliniez toate aceste aspecte. În primul rând, în ceea ce privește monitorizarea, după spusele Comitetului de Supraveghere, Olaf încalcă, încalcă jurisprudența stabilită de Curtea de Justiție a Uniunii Europene. După cum s-a subliniat în alineatul privind deschiderea cazurilor uh, de către Olaf în 2012. Olaf nu a uh, realizat nicio evaluare a consecințelor în niciunul din cazurile analizate de Comitetul de Supraveghere și în majoritatea cazurilor nu a existat nici măcar o urmă de activitate de evaluare. În primul rând. În al doilea rând, Prioritățile politicii de investigație pentru 2015, IPP. Încă o dată, în conformitate cu acest uh, raport, OLAF încalcă regulamentul 883 per 2013. Directorul general al OLAF nu a emis uh, orientări privind aplicarea principiilor ce derivă din regulamentul 883 și anume utilizarea eficientă a resurselor, proporționalitate, subsidiaritate plus valoare. Și în loc să revizuiască indicatorii financiari pentru a adapta la realitatea cheltuielilor, i-a uh, eliminat complet. În al treilea rând. Iarăși se încalcă 883. Comitetul de supraveghere a atras atenția instituțiilor asupra necesității de a se implementa cerințele regulamentului 883 pe 2013 cu privire la funcționarea independentă a secretariatului Comitetului de supraveghere, care este încă administrat și controlat de OLAF, de directorul general OLAF. Acel caz al uh, ascultărilor telefonice. În propria sa analiză, Uh, Olaf spune, păi pe cine să ascultăm? Pe cine altcineva putem să ascultăm dacă nu pe cei din Comitetul de Supraveghere? Pe nimeni. În conformitate cu analiza Comitetului de Supraveghere, se pare că Olaf confirmă lipsa de competență și cu toate acestea, un an mai târziu, după ce confirmă acest lucru, tot nu există urmări. La trei ani de la acest caz. Așadar, acest capitol legat de monitorizare este uh, ciuruit de probleme, care, uh, puse cap la cap, formează o problemă imensă. Dacă ar fi vorba de o agenție, de o instituție europeană, Comisia noastră nu ar acorda niciodată descărcarea. Nici uh, după transmiterea de informații șase luni mai târziu. Pentru că în peste șase luni, începând de azi, nu ne mai uităm la ce s-a întâmplat anul trecut. Și aș vrea să mai spun că definiția rolului Comitetului de Supraveghere. Este chiar nucleul problemei și este încă neclar. Trebuie să fim uh, capabili să rezolvăm această problemă odată și pentru totdeauna, pentru că, așa cum este situația lor actuală, Comitetul de Supraveghere clar nu se bucură de o definire a competențelor care i-ar permite să desfășoare o uh, supraveghere independentă și completă. Deci, raportul acesta e clar pentru mine și ca să rezum cât se poate de serios, din ce am citit în acest raport, din ce am auzit astăzi, trebuie să analizăm foarte îndeaproape procesele verbale a tot ceea ce a spus public directorul general Olaf cu privire la deschiderea și închiderea uh, investigațiilor și a cazurilor în legătură cu cele 223 de cazuri deschise într-un an. Trebuie să găsim și să arătăm clar că directorul general nu a indus în eroare autoritatea noastră sau vreo altă autoritate competentă cu privire la statisticile investigațiilor. Și știu că nu e rolul meu, nu este rolul și datoria comisiei noastre, dar trebuie să spun personal că pe baza acestui raport nu mai putem vorbi despre o vânătoare de vrăjitoare, așa cum uh, s-a spus până acum. Eu nu văd Cum poate directorul general să se bucure de încrederea autorităților competente după ce am citit și am auzit aici? Vă mulțumesc! off the der list. Urmează colegul Stas. Da, ehm, mulțumesc, doamnă președinte. Dragi colegi, trebuie să fim cu toții conștienți de faptul că cei cinci uh, membri ai Comitetului de Supraveghere nu sunt ziariști de anchetă care caută nod în papură. Sunt, nu sunt nici reprezentanți ai unor ONG-uri care au venit aici ca să critice Când uh, citiți uh, primele pagini ale uh, raportului de activitate, vedeți cine sunt aceste persoane, ce funcție au avut în trecut, sunt personalități de prim ordin, sunt oameni care au fost numiți în acest comitet de supraveghere cu un, o remunerație relativ modestă, independența lor este totală și mai ales sunt foarte motivați. Așa că um, se achită de obligațiile lor uh, în mod obiectiv. Acest raport anual nu este primul pe care l avem în fața ochilor. Am mai văzut astfel de rapoarte și în trecut și totuși observațiile se repetă. E clar că relațiile dintre Comitetul de Supraveghere și Directorul General Actual al Olafului sunt foarte dificile și în ultimii ani nu s-au făcut uh, progrese majore în ciuda promisiunilor directorului general și colegii care sunt aici în Parlament de ceva vreme și aduc aminte că în aprilie 2014, cu câteva săptămâni înainte de alegerile din uh, mai 2014, am avut o întâlnire la Berlemu cu participarea comisarului Șemeta, cu participarea unor eurodeputați și în prezența directorului general al Olafului și a unor membri ai Comitetului de Supraveghere. Mesajul atunci a fost următorul. Abordarea propusă era dialogul. Să am avut promisiuni că lucrurile se vor ameliora. Eu am citit raportul în weekend și am văzut că nu s-a întâmplat așa. Și acest lucru corespunde și analizei domnului Sarvama, coordonatorul cel mai mare grup din acest Parlament. Aș dori să spun patru lucruri importante pentru mine, dar înainte de acestea, încă un lucru. Eu consider că dacă există critici în legătură cu modul de funcționare al Olafului, Acestea se referă mai ales la modul în care lucrează directorul general și consilierii lui în domeniul uh, media. Nu e vorba de funcționarii de la OLAF care își fac treaba bine și sunt motivați, deci nu trebuie să existe o neînțelegere. La OLAF există oameni care își fac treaba bine, dar actora direcția OLAF-ului nu este satisfăcătoare. Deci trebuie să subliniez patru aspecte. Am auzit deja faptul că în reorganizarea OLAF-ului în 2012, de la reorganizarea OLAF-ului în 2012, s-au deschis 423 de anchete și în raportul anual trei dosare, trei avize se referă la imposibilitatea de a evalua nu există niciun, nicio urmă, niciun uh, document justificativ și Nu putem uh, accepta faptul că directorul general uh, acceptă această situație. Și există de asemenea probleme legate de relația între Comitetul de Supraveghere și OLAF uh, în mod foarte direct și cred că e un lucru bun că se spun lucrurile așa, s-a spus, s-a abordat întrebarea pusă de Comitetul de Supraveghere legiuitorilor în legătură cu garanțiile legislative, adică trebuie să se consolideze rolul Comitetului de Supraveghere, să se justifice din punct de vedere legislativ poziția acestuia și apoi Comitetul de Supraveghere uh, are un acces foarte dificil la informații, la dosare și este scandalos faptul că în martie 2014 directorul general Olaf s-a angajat să prezinte anual Um, situația privind uh, plângerile primite, anchete și ceea ce s-a făcut și un an mai târziu, 14 luni mai târziu, observăm că nu s-a făcut nimic. Deci, și aici, uh, deci e evident că trebuie să aprofundăm lucrurile, că trebuie să avem din nou discuție cu directorul general și cu doamna Gheorgheva, care uh, se, este uh, comisarul competent în acest domeniu. Apoi, conversațiile telefonice. Domnul Sarvama a vorbit despre acestea. Comitetul de supraveghere spune foarte clar că Olaful nu are competență în acest domeniu și în Comitetul de supraveghere există doi procurori generali care pot să vorbească în cunoștință de cauză și în rândul personalului există de asemenea juriști și de aceea această recomandare trebuie luată în serios și trebuie să spun că eu regret, dar directorul general e clar că uh, nu a câștigat puncte acționând, acționând astfel. În legătură cu durata anchetelor de peste 12 luni, um, știm prea puține despre acestea, așa cum se spune în avizul numărul 4 și trebuie să tragem concluzii. Și ce spunea și domnul de Nolfa din Aur, când uh, vorbea despre raportul privind statisticile. Eu nu vorbesc despre manipulare. Doamna președinte a, vos, a folosit cuvântul minciuni, domnul Sarvama a vorbit despre inducerea în eroare, dar este clar că trebuie să spunem lucrurile pe, lucrurilor pe nume când vedem ce se întâmplă în realitate. În fine, cooperarea între directorul general de, al Olafului și Comitetul de Supraveghere 72% din recomandările Comitetului de Supraveghere care trebuie să controleze funcționarea democratică a orafului și totuși 72% din recomandări nu au fost puse în aplicare. 20 de cazuri din 50 nu au, fost, uh, nu au făcut obiectul unei puneri în practică și există și dosare că nu pot fi evaluate. Nici acest lucru nu putem tolera. Deci statutul administrativ al Comitetului de Supraveghere și al Secretariatului său, uh, de asemenea, trebuie clarificat. Am mai spus-o deja, Secretariatul joacă un uh, este subordonat directorului general al Olafului și este clar că e nevoie de o linie bugetară separată în legătură cu um, bugetul acestui secretariat. Se pune și problema recrutării și evaluării personalului din comitetul de supraveghere. Este clar că trebuie garantată întreaga independență. E clar că acest lucru nu este uh, realizat în momentul de față. Dar, așa cum am spus și așa cum spune foarte clar Comitetul de Supraveghere a raportului său, principala problemă este divergența de opinii fundamentale între directul general al LAF-ului și Comitetul de Supraveghere în legătură cu rolul acestuia. Deci, iată, este o problemă de ordin fundamental uh, și uh, relațiile proaste durează de ani de zile. De aceea noi trebuie să ne asigurăm că supravegherea Olafului este făcută așa cum trebuie, nu ne putem mulțumi uh, cu situația actuală. Am discutat deja de atâtea ori aceste rapoarte anuale și e clar că e nevoie de o dezbatere pe fond cu directorul general și trebuie să se ceară comisiei, trebuie să cerem comisiei, doamnei Gheorgheva, să răspundă la aceste întrebări, pentru că dânsa se ocupă de controlarea activității orașului și documentele care ne-au fost, documentul care ne-a fost prezentat astăzi este atât de clar încât trebuie să acționăm cât de urgent. Mulțumesc! Vă rog! Doamna Ela Sender. Sí, eh, <clears throat> gracias, presidente. Mulțumesc, doamna președinte. În primul rând, îmi pare rău că avem atât de puțin timp pentru prezentare și dezbatere, pentru că aș fi dorit să avem mai mult timp la dispoziție pentru a citi acest text și pentru a avea toate informațiile necesare. Deci am uh, fost luați un pic din scurt. În al doilea rând, atât dumneavoastră, doamna președintă, cât și uh, colegii mei, uh, au spus că totul are de-a face cu directorul general și aș vrea să știu uh, cine a fost invitat din partea Olafului aici, pentru că normal ar fi fost să fie prezent aici și directorul general, pentru că altfel putem să spunem orice despre o persoană care nici măcar nu-i prezentă. Cred că ar fi fost uh, un minim de curtoazie parlamentară să-i fi adresat această invitație și vreau să vă întreb dacă am făcut-o sau nu. Și acum pentru a vedea ce s-a întâmplat în trecut, pentru că am senzația aici că cu toții abia aflăm despre ce e vorba. Să reamintim despre ce vorbim aici. Olaful și Comitetul de Supraveghere al Olafului. Care este povestea? Atunci când directorul Olafului era domnul Brunner și președintele Comitetului de Supraveghere era domnul Lopez, Uh, aveam parte de aceeași luptă internă, însă pe vremea aceea vinovatul era comitetul de supraveghere, cerea personal, nu îi se dădea, cerea să aibă acces la unele dintre chestiunile uh, unde doreau să aibă informații și nu li se oferea. Și de fiecare dată vinovatul era comitetul de supraveghere. E adevărat că la un moment dat lucrurile s-au schimbat pentru că eu m-am încăpățânat și doamna președintă m-a susținut și mulțumesc pentru aceasta și aveam nevoie de un cod deontologic pentru a menține drepturile și garanțiile persoanelor și a entităților dumneavoastră vorbeați de companii, uh, eu aș spune entități uh, anchetate. Cred în continuare în utilitatea acestui cod deontologic deși uh, se pare că ultimele rapoarte filtrate de la OLAF se pare că nu ține cont de acest lucru. Câteodată criticăm Olaful ul alteori îl utilizăm și nu în același fel. Comitetul de supraveghere a avut drept misiune de fiecare dată să garanteze independența Olafului, însă susținând Olaful, nu criticându-l. Se pare însă că de câțiva ani această dinamică s-a schimbat și, de fapt, comitetul trebuie să garanteze această independență. Iată de ce avem nevoie ca comitetul să fie parte din OLAF. E adevărat, e adevărat că pot exista conflicte de interese și, domnule Stas, înțeleg foarte bine că pot exista astfel de conflicte de interes atunci când două persoane care um, aveau probleme între ele pentru că făceau parte din același comitet de supraveghere. Dar acest conflict de interese nu are de-a face cu faptul că acest comitet ar trebui să fie parte din OLAF, între altele, pentru că altfel n-ar avea niciodată acces la aceste rapoarte. Pentru că știm foarte bine că OLAF-ul este un organism oarecum ciudat, încercăm să-l îmbunătățim până vom ajunge la Procuratura Europeană, dar uh, în momentul în care Comitetul de Supraveghere va ieși în afara Olafului, e clar că accesul la informații va fi redus. Deci, dintr-un punct de vedere, cred că e mai degrabă o problemă de persoane uh, și aceasta afecta instituțiile respective. Și vreau să spun domnului Chiosti, pentru că aceasta este oarecum uh, speranța mea cu profilul dumneavoastră, domnule Chiosti, sper și cu susținerea pe care vă putem oferi aici de la Parlamentul European și eu sunt dispusă să o fac, sper să putem uh, Uh, îmbunătăți un pic această relație. Pentru că cred că nu e vorba aici de un atac uh, personal, acesta poate crea doar probleme. Aș vrea să vă întreb de asemenea dacă Comitetul de Supraveghere s-a ocupat și de rapoartele filtrate, pentru că de ceva timp încoace știm că există astfel de rapoarte și vreau să vă întreb, e vorba de date cruciale, confidențiale, care au trecut această barieră și eu l-am citit uh, de aici și colo, chiar și aici la Parlament. Există și o altă problematică care a apărut în afară de cele pe care le cunoaștem și pe care ni le-ați prezentat și la care lucrăm de ceva timp. Apare o altă tematică importantă. Au fost publicate rapoarte încheiate în urmă cu mai mulți ani, rapoarte din trecut, care au avut consecințe în trecut, care s-au îndeplinit și care acum sunt prezentate publicului ca și cum ar fi o noutate. Aș vrea ca și acest lucru să fie analizat, pentru că am cerut uh, um, apărătorului european, atunci când e vorba de rapoarte vechi, să existe în aceste cazuri o informație suplimentare în care să se arate că aceste rapoarte sunt vechi, sunt trecute și nu sunt ca și cum ar fi noi, pentru că acest lucru este manipulat. Și aș vrea să întreb Comitetul de Supraveghere dacă a primit răspuns din partea Olafului. Văd aici în text uh, zone în galben și în coloana din mijloc apar răspunsurile din partea Olaf, dar nu știu dacă la toate avizele dumneavoastră ați primit răspuns de la Olaf. Aș vrea să dispun și eu de aceste răspunsuri pentru a putea analiza mai bine informația. În încheiere, dumneavoastră cereți uh, posibilitatea de a analiza cazurile în mod individual. Eu cred că pentru aceasta avem nevoie de o dezbatere uh, mai uh, în detaliu. Nu dorim un Olaf bis. Nu, nu e vorba despre asta. Comitetul de supraveghere nu trebuia decât să susțină independența Olafului față de Direcția Generală, față de alte instituții, de exemplu față de Parlament, care ar fi putut să manipuleze Olaful. Dar până la urmă, situația în care ne aflăm este că nu mai are cine să susțină Olaful și că toată lumea este împotriva sa. Da, uh, și eu sunt uh, uh, împotriva alături de domnul Stas, că nu e vorba de profesioniști, e vorba de o decizie politică, dar care până la urmă ne afectează pe toți, pentru că directorul general îi reprezintă pe toți lucrătorii și până la urmă nu facem decât să reînnoim câteva dintre problemele istorice ale Olafului. Pe viitor aș recomanda că atunci când se aleg noi membri ai Olaf, să găsim profesioniști, așa cum spunea domnul Staes, independenți, neutri, care să nu aibă nimic de a face nici cu Olaful, nici cu uh, alegerile pe care le-am făcut pentru Olaf. Cred că de când a început această temă am avut multe probleme instituționale și acestea au avut consecințe negative asupra capacității Olafului de a-și face datoria și, de asemenea, din punctul de vedere al Comitetului de Supraveghere. Mulțumesc! Stimată colegă, v-ați adresat mie și aș vrea în primul rând să răspund că membrii comitetului au luat poziție aici și ne-au prezentat um, raportul lor, pentru că au fost implicați în procedura de supraveghere a directorului general. Mi se pare o lipsă de respect față de acest for ce ați spus dumneavoastră și nu e prima dată dat fiind că forul acesta s-a exprimat prin consens, vreau să spun că ce s-a spus nu este neapărat opinia comisiei noastre, dar este uh, opinia Comitetului de Supraveghere. Nu l-am invitat pe domnul director general dintr-un motiv foarte simplu, pentru că data trecută nu am avut o experiență pozitivă în acest sens. Dar vă asigur că noi încercăm să fim în dialog și cu el. De asemenea, nu am invitat-o nici pe vicepreședinta Gheorgheva, și spun asta pentru că observ Olaful de 11 ani. Ceea ce, am, uh, ceea ce s-a prezentat astăzi nu are neapărat legătură cu ce s-a întâmplat mai de mult. De aceea, vă rog frumos să vă uitați la lucrurile care au fost prezentate astăzi. Conchid că închidem această rundă cu, uh, uh, cu domnul director general Kessler și urmează colegul de Young. Ik moet zeggen dat. Uh... președinte, trebuie să vă mărturisesc că nu am putut să asist eh, la întreaga prezentare pentru că am întârziat din cauza um, întârzierii avionului și uh, trebuie să însă să recunosc din câte am auzit că ce se întâmplă aici este șocant. Uh, există legături cu trecutul evidente, nu neapărat în legătură cu subiectul uh, al raportului, dar cu atmosfera care domină relațiile între Comitetul de Supraveghere și OLAF. Am impresia că ne cam învârtim în cerc. Uh, apar din nou probleme cu directorul general, dar um, și este clar că în ultimii ani lucrurile nu au mers uh, bine deloc. Așa că, așa cum a spus domnul uh, Stas, trebuie să facem apel uh, uh, undeva mai sus și anume la doamna comisar. Dacă Comisia nu se sesidează, dacă nu reacționează suficient de rapid, atunci trebuie să discutăm cu Comisia pentru Bugete pentru exercițiul 2016, pentru că nu ne putem permite să tot uh, batem pasul pe loc. Trebuie să rezolvăm cumva această situație. Și mm, un lucru care mă frapează atunci când uh, se vorbește despre confuzii, despre inducerea în eroare, în uh, țările noastre, ministrul ar fi dat afară dacă s-ar întâmpla așa ceva. Uh, deci este evident că trebuie să contactăm pe doamna comisar competentă pe fond și uh, pentru că un, o comisie parlamentară nu își poate permite uh, să tot amâne aceste lucruri Și să nu uităm că um, a existat un caz, o scrisoare anonimă care a ajuns la Comitetul de Supraveghere um, și uh, aceste persoane care uh, trag semnalul de alarmă trebuie să fie protejați protejate. Uh, dacă persoanele respective au probleme apoi uh, în cadrul anchetei, eu cer Olafului uh, să ia lucrurile mult mai în serios, să, um, să folosească mai serios informațiile transmise. Însă Olaful spune Comitetului de Supraveghere că um, uh, nu trebuie să se ocupe de asemenea lucruri. Nu e posibil să se reacționeze așa într-o relație de comunicare normală. Deci, a spun, ceea ce spune Olaful și anume Comitetul de Supraveghere nu poate să se sesizeze în legătură cu cazuri individuale sau cazuri în curs, cred că sunt lucruri pe care trebuie discutate cu Comitetul de Supraveghere sau cu Olaful, dar mm, însăși faptul că nu se ia în serios un semnal de alarmă este, după părerea mea și a grupului meu, un lucru foarte grav, grav. și având în vedere că nu avem mult timp la dispoziție, uh, cred că trebuie să reiau ceea ce spunea domnul Sarvama și domnul Stas și anume că suntem solidari cu Comitetul de Supraveghere și regret, sincer, că nu există consens în cadrul Comisiei pentru Control Bugetar. Este clar că sunt probleme și prima, cea mai importantă, este criza încrederii și trebuie să discutăm cu doamna comisar despre asta. Domnul Vali, mulțumesc. Mulțumesc Comitetul de Supraveghere pentru raport uh, și, după cum știți, uh, grupul meu politic este unul nou în acest Parlament, așa că eu am nevoie de toate materialele necesare pentru a analiza în mod obiectiv modul în care funcționează OLAF-ul. Problema este că am, eu unul am multe dubii și am multe întrebări pe care le-aș pune Olafului, dar nu e nimeni aici de la Olaf. Uh, Uh, care să răspundă. Și ceea ce au spus colegii Sarvama sau Batas uh, este probabil foarte adevărat. Suntem multe ori de acord cu viziunea deșilor, dar nu pot să am încredere doar în acest raport sau în ceea ce spun colegii mei. Deci atunci când am întrebări, aș dori să am posibilitatea să mi se răspundă, să fie cineva prezent uh, de la comisie aici ca să-mi răspundă pentru că uh, s-au uh, exprimat atacuri grave Uh, și uh, considerații importante în legătură cu um, elemente foarte importante, cum este apărarea intereselor financiare și trebuie să fim uh, foarte atenți atunci când vorbim despre aceste lucruri și controlele trebuie să funcționeze bine. Dar eu, având în vedere că sunt nou în acest Parlament, nu am la dispoziție instrumentele necesare pentru a face o analiză obiectivă, așa că am multe întrebări pe care mi le-am notat și sper că voi putea să le pun la ului când se va organiza o diere cu reprezentanții paragrafului. Mulțumesc. Da. Frau Kollegin Schmidt, bitte. Doamna Schmidt. Danke, Frau Vorsitzende. Mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să spun câteva lucruri din capul locului. Eu personal nu am uh, o istorie cu Olaf, de aceea mi se pare și mai interesant ce se discută aici decât celorlalți colegi care sunt aici de mai mult. În al doilea rând, uh, Aș vrea să mă adresez doamnei Alasender și în al treilea rând vreau să le spun uh, domnilor din Comitetul de Supraveghere că mi se pare admirabilă transparența lor și deschiderea de care au dat dovadă. Nu vedem așa ceva în fiecare zi aici în Parlament. Pot să mă alătur celor spuse de antevorbitorii mei, nu vreau să repet ce s-a spus deja. Aș vrea pur și simplu să putem să ne bazăm pe Olaf nu vreau să fiu obligată să fac cercetări sau să fac pe detectiva ca să văd ce face Olaf. Eu aș vrea ca ceea ce face Olaf să fie corect și să fie controlat pur și simplu în mod normal, să nu fie ascunse lucruri și să nu fie făcute lucruri necinstite și așa mai departe. Aș vrea să pun trei întrebări. Cum trebuie să, cum trebuie să răspundem noi ca Parlament acestui raport? Ce putem să facem noi ca Parlament uh, ca să ne opunem uh, acestei situații, ce putem face ca să se amelioreze și de ce avem nevoie ca să uh, se poată schimba lucrurile în bine și ca Olaf să facă lucrurile pentru care există, uh, să-și îndeplinească misiunea și, după cum a și spus colega noastră, să facă lucrurile pentru care a fost creat. Mulțumesc! Mulțumesc! Urmează domnul Novakov. Thank you very much, Chair. Mulțumesc, doamna președinte. Și eu sunt de acord cu domnul Sarvama. Uh, situația este cel puțin îngrijorătoare. Nu este clar care este rolul uh, uh, Comitetului de Supraveghere al Olafului să protejeze activitățile Olafului sau să le critique. Nu sunt de acord nici cu una, nici cu alta. Comitetul de Supraveghere trebuie să fie obiectiv. Cetățenii europeni merită o, prote- o protecție obiectivă a banilor din impozitele lor, pentru că sunt totuși banii lor. Domnul Sarvama a citat uh, uh, paragrafe și uh, rânduri uh, din uh, regulile și regulamentările deja adoptate. Dacă nu se încalcă aceste reglementări, situația este foarte îngrijorătoare, problema este foarte gravă și dacă Parlamentul a fost amăgit cu bună știință, a fost indus în eroare în legătură cu aceste informații atât de importante, cum sunt activitățile și rezultatele orașului, ne confruntăm cu o problemă foarte gravă. Și așa că eu uh, aștept cu nerăbdare să știu ce va face Comitetul de Supraveghere mai departe și uh, aștept uh, explicații în legătură cu cele spuse. Eu nu am foarte multă experiență la Comisia Cont, dar în același timp acest lucru îmi permite să am o imagine de ansamblu din afară oamenii, uh, cetățenii au dreptul ca uh, banii din impozitele lor uh, să fie protejați și așteaptă de la noi să verificăm cum merg lucrurile și atunci când constatăm probleme grave este clar că trebuie să acționăm, să punem întrebări noi nu dorim uh, să distrugem o instituție, dar trebuie să fie foarte clar uh, cum funcționează instituțiile respective și uh, conducerea lor. Mulțumesc. Urmează domnul Gaier. Dragi colegi, dragi colegi, Cred că cunoașteți cu toții filmele acelea uh, americane cu filmul acela cu uh, castorul, cu ziua castorului în care un uh, amărât este blestemat să trăiască aceeași zi la nesfârșit. Și mi se pare că asta ni se întâmplă și nouă. Nu vreau să intru în detalii cu privire la uh, reproșurile aduse de Comitetul de Supraveghere. Au făcut-o alți colegi. Aș vrea să fac o propunere legată de procedură. Am uh, petrecut deja o oră și 15 minute din ședința noastră publică um, evaluând acuzații grave la adresa Olafului. Și nu mi se pare um, neapărat uh, cea mai bună metodă de lucru. Inge, ai spus că, că directorul general al OLAF nu a fost uh, invitat pentru că ai avut experiențe negative în trecut cu el. Experiențele mele au fost că, uh, în conformitate cu că după ce am ascultat declarațiile directorului general Kessler, multe dintre acuzații nu mai păreau atât de clare cum păruseră la început. Eu aș avea următoarea propunere cu privire la procedura noastră în legătură cu acest raport. Încă nu cred că este util să pierdem timpul uh, acum la reuniunea de comisie, la care toți colegii să își spună părerile și apoi să se dea un răspuns. Eu cred că trebuie verificat ce este scris în acest raport cu siguranță și directorul general Kessler a primit acest raport și ar fi important să-i dăm posibilitatea să își exprime avizul. Și cred că trebuie să ținem cont de părerea lui și reacția lui la aceste Uh, sugestii din acest raport, conform care el ar fi încălcat regulile. Mie nu-mi place deloc, nu-mi convine deloc că noi acum discutăm public aceste uh, reproșuri care se aduc uh, directorului general al OLAF și OLAF. Domnul Pirinski, vă rog. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt convins că toți cei prezenți aici sunt de acord că există două chestiuni cu care ne confruntăm. În primul rând, chestiuni de conținut care au fost dezbătute în legătură cu raportul de astăzi. S-ar putea ca acest conținut să aibă o bună parte um, de credibilitate, să fie în mare măsură corect, însă există și a doua problematică, cea a procedurilor. Și eu unul nu înțeleg cum de a fost posibil să începem o astfel de dezbatere invitând doar o singură parte. E de-a dreptul de neînțeles. Pentru că istoria schimburilor de opinii pe care le-am avut în trecut, acumularea de frustrări sau de orice altfel de uh, reacții emoționale sunt uh, irelevante, așa cum uh, arăta și domnul Sarverme la începutul declarației sale. Nu este vorba aici doar de o întâlnire obișnuită. Nu, este o ședință extraordinară, pentru că e vorba aici de acuzații foarte serioase care au fost prezentate. Uh, și eu, unul, nu înțeleg cum dumneavoastră, doamna președintă, puteți accepta o astfel de procedură. Mulțumesc. Da Așa cum am făcut noi ordinea de zi, ă, când am făcut noi ordinea de zi, nu cunoșteam aceste acuzații și nu cunoșteam nici raportul. Știam doar că Comitetul de Supraveghere a făcut un raport anual și că doream să-l discutăm. Eu propun ca ă, comisia noastră să discute uh, aici, în interior și nu cu directorul general. Și uh, de ce să cerem un aviz? Stimate coleg uh, Gaier, uh, se face oficial acel aviz al directorului general, nu trebuie noi să-l cerem. Este cunoscut. Noi vom, am primit acest raport, trebuie să-l urmărim și există uh, lucru care vor trebui discutate cu directorul general, dar eu știu cum au mers până acum uh, discuțiile. Au constat din foarte multe promisiuni și uh, vorbe goale care după aceea nu au fost respectate. Deci, uh, ceea ce mie nu prea îmi place este că se ajunge aici la, o, la un conflict între partide în ceea ce privește pe directorul general și comitetul Uh, de supraveghere. Comitetul de supraveghere și directorul general nu sunt uh, părți într-un proces, nu, noi nu suntem judecători, Olaf are un mandat, directorul general are un mandat și comitetul de supraveghere la fel și trebuie să și le respecte fiecare. Avem aici în față un raport anual și acesta arată lucruri foarte grave cu privire la funcționarea acestui oficiu. Și se spune uh, în acest raport că noi ca Parlament am fost mințiți nu pot decât să spun că, într-adevăr, um, există durate diferite ale anchetelor în funcție de ce documente privim. Și e clar că e vorba de o manipulare a statisticilor pe scară largă. Eu asta am luat la cunoștință și am mai spus-o și mai de mult uh, când a fost vorba de aceste 423 de cazuri și uh, am spus de atunci că s-ar putea să avem de-a face cu manipularea statisticilor. Deci lucrurile sunt mai clare decât ne-ar uh, plăcea nouă să fie. Domnul Sarvama a cerut din nou să ia cuvântul, vă rog. Thank you. A ground... Mulțumesc. Într-adevăr, este o chestiune problematică și eu m-am săturat așa cum ați făcut-o și dumneavoastră. În ceea ce privește acuzațiile, în primul rând ne aflăm aici pentru a dezbate raportul Comitetului de Supraveghere și tocmai asta și discutăm. În raport nu mi se pare că există acuzații de niciun fel. Văd doar fapte, fapte concrete, multe, oportunități uh, pentru ca Olaf și directorul general al Olafului să răspundă la întrebările care le-au fost, le uh, au fost adresate de Comitetul de Supraveghere. Într-adevăr, uh, spuneți că ar fi trebuit ca domnul Kessler să aibă o șansă pentru a răspunde, dar dânsul a răspuns. Astăzi ne aflăm aici pentru a dezbate, o spun încă o dată, raportul. Și tocmai asta și facem, nu? Dacă doriți să oferiți uh, o șansă domnului Kessler uh, să știe despre ce discutăm astăzi aici, așa în spatele său, probabil că glumiți, pentru că această întâlnire este dezbătută în direct, live, pe internet, deci uh, dacă dorește o poate urmări. Și în ceea ce privește acuzațiile, eu nu înțeleg de, de, de ce vorbiți despre acuzații, dragi colegi. Pentru că eu m-am asigurat că în intervenția mea, am făcut-o cu foarte mare atenție, să nu prezint niciun fel de acuzație. Eu am cerut să se analizeze uh, toate declarațiile publice ale domnului Kessler în ceea ce privește um, lansarea și încheierea anchetelor și în ceea ce privește datele statistice. E singurul lucru pe care l-am spus, e înregistrat acest lucru. Dacă doriți, puteți să vedeți ce s-a spus aici la această întâlnire. Nimeni până acum nu a făcut niciun fel de acuzație și nu acesta este rolul nostru. De altfel nu este rolul nimănui din cei prezenți aici și sunt absolut de acord cu doamna președintă care spune că nu este vorba aici de uh, a stabili uh, vinovăția și a spune cine este pentru, cine este împotrivă. Am auzit aici și că am fi făcut atacuri personale. Nu știu sigur, dar așa am înțeles. Dar nu e vorba de nimic personal aici. Nu, deloc. E vorba despre instituții europene. Și nu orice fel de instituții, ci acea instituție care ar trebui să se asigure că se respectă drepturile cetățenilor și ale instituțiilor și să se asigure mai mult decât oricare alta că se utilizează corect banii contribuabililor. Mulțumesc! Doamna Iala Sender, vă rog. Da, mulțumesc. În primul rând, nu e vorba aici de domnul Kessler, e vorba de OLAF și Comitetul de Supraveghere nu este un comitet de supraveghere al oricărei instituții, nu, este al Olafului. Și pentru că e vorba de transparență și tocmai pentru că se transmite live această ședință, cred că cetățenii europeni au dreptul să știe, pe de o parte, ce se spune despre o instituție ca OLAF-ul din partea Comitetului de Supraveghere, al cărui mandat este aceea de a susține independența OLAF-ului și nu să o critique, și pe de altă parte, pentru că acest lucru l-am prezentat noi și vreau să mulțumesc doamnei Grezle pentru că am lucrat împreună pe această temă și anume să susținem drepturile și garanțiile celor care sunt anchetați de către OLAF. Vorbim aici de o instituție, nu de domnul Kessler, pentru că dânsul este directorul acestei instituții. Așa cum activitatea uh, Comitetului de Supraveghere uh, nu este reprezentată de cei aici prezenți, ci este comitetul în sine. Deci, vreau să se înscrie în procesul verbal că nu sunt de acord cu faptul că directorul Olafului nu a fost invitat în orice instanță o persoană care este supusă, indiferent că e vorba de fapte obiective, dar dacă um, se face o astfel de dezbatere, are măcar dreptul să răspundă. Deci această dezbatere, această audiere, cred că șchioapătă față de cetățenii europeni, pentru că lipsește aici una din părțile implicate. Și ce facem? Nu facem decât să manipulăm. Da, doamnă Grezlă, și așa se manipulează. În primul rând, nu am avut acces la acest raport. Dumneavoastră, da, dar eu nu. Eu l-am găsit acum dimineață. Nu ni l-ați trimis. În mod normal ar fi trebuit să-l primim, nu? Și un raport atât de important uh, uh, în care trebuia să vorbim despre Olaf, pe de altă parte ar fi trebuit să avem pe cineva care să reprezinte Olaful ca să răspundă, pentru că și eu am întrebări în legătură cu Olaful și aș vrea să le adresez Așa cum avem rapoartele speciale pentru Curtea de Conturi, este prezentă Curtea de Conturi și Comisia. E normal, nu, să fie cele două părți prezente pentru a da dovadă de transparență, doamna Gresle. Eu singurul lucru pe care vreau să spun este că toată lumea trebuia să fie prezentă, ca cetățenii să aibă o perspectivă reală. Și nu să avem aici Comitetul de Supraveghere care să spună ce vrea și cei asupra cărora se fac aceste comentarii, o instituție cu un director, cu personal respectiv, să nu aibă posibilitatea să răspundă la această dezbatere publică. Mulțumesc! Le vendredi avant Strasbourg. Le vendredi avant... Da, vineri înaintea Strasburgului, raportul a fost trimis tuturor membrilor. C'est comme ça. Le vendredi avant Strasbourg. Vinerea dinaintea Strasburgului. Deci, în urmă cu aproape două săptămâni. Asta pentru a vă spune că raportul l-ați avut. Eu una nu l-am citit până în acest weekend pentru că n-am avut timp, dar raportul a fost transmis tuturor membrilor și toți colegii puteau să-l consulte. Bineînțeles că vom dezbate această chestiune și cu directorul general. Din păcate, n-am senzația că uh, directorul general ar face parte din soluție. Îmi pare rău să o spun, uh, dar uh, vom cere doamnei uh, Georgieva să facă eventual și o declarație mâine cu ușile închise și poate și în această seară, în cadrul recepției oferite de Comitetul de Supraveghere, poate vom avea ocazie să ne întâlnim. Și acum uh, am să dau cuvântul din nou președintelui Comitetului de Supraveghere în încheierea dezbaterii. Vă rog. Well, I'm, <clears throat> I'm not... Da, mulțumesc. Nu știu dacă voi reuși să fac un rezumat al, al raportului, pentru că raportul este destul de lung. Sper să fie și clar. Însă există câteva chestiuni sau întrebări directe la care aș fi vrut să răspund și după aceea voi da cuvântul colegilor mei. În primul rând, În ceea ce privește procedurile, nu la Parlamentul European, ci în cadrul Comitetului de Supraveghere, a existat o întrebare pe care a, a pus-o doamna Iala Sander. Noi am comunicat avizul nostru, l-am transmis Olafului și acesta a avut posibilitatea să facă comentarii pe marginea lui. Pe uh, pagina de internet a Olafului, pentru că este un lucru care s-a îmbunătățit în ultima vreme, și anume procedura de consultare. Și aceasta s-a făcut în acord cu Olaful. Câteva dintre răspunsurile primite din partea Olafului nu le-am prezentat în raport, dar sunt pe pagina lor oficială, deci toată lumea le poate găsi acolo. Ne pare rău pentru această lipsă de coerență în ceea ce privește metodologia utilizată, pentru că noi uh, am prezentat o parte a răspunsurilor și asta datorită faptului că am încercat să îmbunătățim transparența și procedura s-a schimbat astfel încât OLAF-ul să poată publica pe internet direct răspunsurile dacă este o chestiune publică. Dacă nu, atunci se supune unor reguli foarte stricte de confidențialitate la nivelul instituțiilor. Însă dumneavoastră puteți regăsi toate aceste răspunsuri din partea Olafului și pe viitor vom fi și mai atenți la aceste proceduri de consultare. În ceea ce privește standardele internaționale uh, aplicate și această revizuire externă, toate s-au îmbunătățit. În al doilea rând, Comitetul de supraveghere nu încearcă să obțină accesul la toate anchetele în curs. Nu, nu asta ne dorim. Lipsa de claritate vine din altă parte, un lucru care s-a dezbătut aici, și anume că noi nu putem fi și judecători. Noi nu mai trebuie să atragem atenția, noi trebuie să susținem independența Olafului, însă, pe de altă parte, trebuie să monitorizăm felul în care se implementează garanțiile procedurale și felul în care se respectă durata uh, anchetelor. Deci există trei aspecte care reprezintă rolul nostru al Comitetului de Supraveghere. Trebuie să existe o claritate asupra felului în care se îndeplinesc cele trei roluri. În regulamentul inițial al OLAF-ului exista o temere că va exista o comisie europeană care să intervină în dreptul de a încheta ului și existau colegi care susțineau un uh, uh, susțineau directorul general, indiferent cine era el, împotriva comisiei. Însă regulamentul s-a schimbat și nu mai este cazul să se pună această problemă și tocmai de aceea e nevoie de clarificare. Bineînțeles, um, dacă avem uh, persoane care dau dovadă de bunăvoință, aceasta poate ajuta și tocmai asta au făcut și colegii Uh, și colegiul nostru, asta am făcut cu toții, dar pentru că vorbim de instituții, astfel de lucruri nu ar trebui să depindă de persoane, ci ar trebui să fie proceduri instituționale, pentru că e vorba de chestiuni foarte serioase. Răspunsurile Olafului. Vedem că la unele părți legislative lucrurile nu sunt foarte clare. Comitetul uh, este plin de uh, juriști, juriști de tot felul și unele interpretări care se dau acestui text legislativ uh, sunt dezbătute pe larg. Există și suspiciuni în legătură cu cele 432 de cazuri de anchetă la momentul la care totul s-a inițiat, exista o cauză în fața Curții Europene de Justiție, unde nu existau suficiente suspiciuni. Însă, în regulamentul inițial al Olafului, nu se vorbea decât despre suspiciuni, nu despre suspiciuni destul de serioase. Deci, poate că la această cauză uh, se aplică uh, regulamentul vechi și nu cel nou al Olafului. Însă noi considerăm că codul ține cont de jurisprudența de la Strasburg și respectă câteva dintre principiile fundamentale în uh, dreptul comunitar, el ar trebui să aibă întâietate. Aceasta este interpretarea noastră. Acum referitor la statistici aș vrea să fac două comentarii importante. Depinde de dumneavoastră și de celelalte instituții să trageți concluziile dacă sunteți induși în eroare sau nu. Noi uh, nu spunem că există informații înșelătoare, noi pur și simplu am controlat statisticile și am raportat aceste rezultate care nu oferă o viziune de ansamblu și există mai multe dimensiuni de care ar trebui să ținem cont. Un al doilea comentariu. V-aș atrage atenția asupra faptului că noi continuăm munca noastră asupra statisticilor la cererea Olafului și cu susținerea Comisiei, deci vom continua. Uh, munca noastră nu s-a încheiat, în special pentru întâlnirile noastre viitoare va trebui să avem uh, declarații neutre pe această temă. Pentru că dacă ținem cont de natura dezbaterii de astăzi, vreau să vă reamintesc că Comitetul de Supraveghere are și un rol legal în cazul în care există acuzații împotriva uh, unei persoane la nivel înalt din cadrul uh, Olafului, deci trebuie să ne menținem neutralitatea. Și ultimul comentariu pe care aș dori să-l fac și care este oarecum personal, n-am avut posibilitatea să-l discut înainte cu colegii mei, însă îmi asum riscul. Nu știu ce se întâmplă cu această problemă a celor două părți în, caz, în cazul unei dispute. Noi nu suntem o parte, noi suntem un comitet independent și sper să se întâmple așa și pe viitor. Deci nu sunt de acord cu comentariile care s-au făcut în acest sens. Vreau să mulțumesc încă o dată pentru comentarii, pentru întrebări și cred că colegul meu, domnul Demot, dorește să intervină de asemenea. <clears throat> Um, I would like to, uh... Mulțumesc. Am o adăugire importantă. Noi, Comitetul de Supraveghere, nu suntem o parte. Uh, analizăm doar uh, elemente factuale. Suntem un organism format de din cinci membri. Nu suntem persoane individuale. Suntem obiectivi și imparțiali. Așa că uh, nu se întâmplă pentru prima dată. Și aș dori să invit pe membrii Parlamentului, dacă au acuzații la adresa mea sau la adresa altor membri, vă rog să le exprimați. Dacă nu le puteți exprima, atunci să nu mai faceți insinuări. Pot să vă spun că sunt... Am o reputație și trebuie să-mi apăr reputația. Nu merit așa ceva, așa că dacă puteți să dovediți afirmațiile dumneavoastră, puteți să o faceți. Le accept, dar nu accept insinuările. Mulțumesc pentru atenție. Da, vielen Dank. Wir... Mulțumesc. Vreau să vă spun că sunt întru totul de acord cu dumneavoastră. Îmi pare rău că trebuie să repetăm aceste lucruri. Aș vrea să mulțumesc comitetului pentru munca grea pe care o faceți. Vă suntem foarte recunoscători pentru raport și pentru informațiile despre munca OLAF. Fără dumneavoastră nu am avea aceste informații și știm că de ani de zile e foarte dificil Uh, să avem acest uh, acces și știm că dumneavoastră vă comportați ca niște profesioniști, vă faceți uh, treaba aici la nivel european și să știți că nu vă vom lăsa la greu, singuri. Vă spun asta în numele comisiei noastre. O să încercăm uh, să fim uh, punctuali în această după-amiază, deși avem mare întârziere. Haideți să trecem la următorul punct, avizul referitor la procedura bugetară 2016 și doresc să-l salut pe domnul Fernandes, care este raportorul general pentru bugetul 2016. Uh, Stimate Jose Manuel, îți mulțumesc că ai venit și îți dau cuvântul imediat pentru o introducere rapidă cu privire la buget. Merci, Madame la... Mulțumesc, doamnă președinte. Voi încerca să prezint lucrurile foarte pe scurt, pentru că obiectivul meu este, în primul rând, să vă ascult pe dumneavoastră și să urmez sfaturile dumneavoastră pentru a avea un buget mai bun. Bugetul are S-au adoptat deja liniile directoare ale bugetului în plenară și ceea ce dorim, dorim să privilegiem cele trei E. Deci, uh, ar fi în uh, franceză emploi, ocupare, uh, spirit de antreprenorial, deci programele cum ar fi rubrica 1A, programe ca Erasmus pentru întreprinzători și așa mai departe și, în ultimul rând, solidaritate internă. Adică coeziunea socială, politica de coeziune e importantă, dar și solidaritatea externă. Rubrica 4 și, bineînțeles, nu uităm ce se întâmplă în afara frontierelor noastre. Această solidaritate este, bineînțeles, legată de un alt lucru pe care îl dorim, și anume securitate. Eu mă refer la priorități și plec de la principiul, plecăm de la principiul că problemele pe care le-am, le, avut vor fi rezolvate anul acesta în 2015. Uh, vorbesc de problema plăților. Trebuie să transmitem cetățenilor un mesaj clar în legătură cu ce dorim să facem și uh, problema plăților este o rușine pentru instituții. Nici măcar nu ar trebui, ar trebui discutată pentru că în acest caz nici nu ar trebui să fie discutabil, pentru că dacă ne angajăm la un lucru, atunci trebuie să avem și soluțiile uh, necesare pentru a plăti angajamentele. Deci trebuie să fim să putem să plătim ceea ce autorizăm. Trebuie să ne plătim datoriile și trebuie să fim exemplari în acest sens. Și tocmai de aceea spun că această problemă a plăților nu ar trebui să fie o problemă, dar este o problemă și sperăm că anul acesta, nu pot spune că sper că vom rezolva problema, dar sper că vom găsi o soluție ca să nu împiedicăm buna funcționare a bugetului pentru 2016 sau buna funcționare a cadrului financiar plurianual, ca să putem să atingem obiectivele, ca să putem să respectăm compromisurile la care s-a ajuns și Uh, cadrul financiar multianual este în pericol din cauza problemei plăților și pentru ca a rezolva problema plăților fără a pune sub turnul întrebării compromisurile adoptate în cadrul uh, cadrului financiar multianual, e nevoie de fonduri proaspete pentru a rezolva problema plăților, facturilor neplătite uh, și nu se, problema nu se datorează politicii de coeziune, ci succesului politicilor, pentru că uneori Consiliul acceptă angajamentele cu speranța că după aceea să nu funcționeze, cu speranța că apoi va fi nevoie să și plătească. Dar, având în vedere că politicile funcționează, ceea ce s-a aprobat, deci angajamentele luate, duc, bineînțeles, la solicitări de plată și trebuie să se și facă aceste plăți. Deci plățile sunt o consecință a angajamentelor. Sper că se va găsi o soluție. Comisia va prezenta elemente de, so- de soluție, deci va prezenta un așa numit plan de plăți și totuși, chiar dacă vom avea un plan de plăți, la sfârșitul anului vom avea 20 de miliarde neplătite. E încă mult și pentru 2017 se prevăd să rămână 2-3 miliarde neplătite. Trebuie făcute aceste lucruri, pentru că programele nu funcționează cum ar trebui să funcționeze. E ușor să nu demarezi un program, să spui că poate că până la urmă nu va fi nevoie de el. Sau eu cred că pacta sunt servanda, trebuie să respect, ne respectăm angajamentele, cadrul financiar plurianual și așa e mic, măcar trebuie să-l respectăm. Și avem regulile pe care noi le-am adoptat. Ce se întâmplă pur și simplu nu e legal. De exemplu, în politica de coeziune toată lumea știe că avem regula N plus 3. Aș dori să vorbesc despre calendar. Pe 27 mai Comisia va prezenta proiectul de buget. Proiectele pilot și acțiunile pregătitoare vor, fi, vor putea fi prezentate până pe 4 iunie. Pe 17 iunie avem termenul pentru adoptarea uh, proiectului de raport, uh, proiect de mandat pentru trilog, care va fi adoptată în Comisia pentru Bugete la sfârșitul ianuarie și în plenară la, uh, în iulie. 30 septembrie depunerea de la jumătatea lui septembrie, eh, până la jumătatea lui eh, septembrie trebuie adoptate avizele, apoi la sfârșitul lui septembrie se votează de la bugete amendamentele bugetare, 12-13 octombrie se votează rezoluția, 28 octombrie se votează în plenară și pe do- între 29 octombrie și 18 noiembrie va avea loc concilierea. pe chestiunile strict legate de competențele Comisiei Cont. S-a prevăzut în cadrul, financiar, ă, ă, cadrul financiar multianual ă, o creștere a bugetului. E vorba de programul european de informații privind lupta împotriva fraudei. Aici bugetul scade, dar programul pentru activitățile de protecție a intereselor financiare ale Uniunii uh, în 2016 s-a prevăzut o mică creștere a bugetului, iar în programul antifraudă s-a prevăzut de o uh, mică scădere a bugetului. Și acum vă dau cuvântul dumneavoastră, vă voi asculta, voi asculta sfaturile și propunerile dumneavoastră ca să avem cel mai bun buget posibil în cadrul căruia și noi dorim rigoare, dar dorim mai ales sume, sumele de care au nevoie programele. Mulțumesc! Merci beaucoup! Vă mulțumesc, mulțumesc și pentru răbdare. În calitate de raportor doresc să precizez eu câteva elemente. Și doresc să vă spun că încă trebuie să ne uh, să ne formăm o părere ținând cont de Deci acest aviz uh, trebuie să trebuie trebuie finalizat și uh, pe baza lui apoi să insistăm la negocieri. Acesta este primul punct pe care doresc să-l abordez. Apoi, rezoluție de descărcare de gestiune votată săptămâna trecută la plenară s-a prevăzut un flux de plăți de către comisie la punctul 34 și am cerut și mai multă transparență în cadrul, transparență în cadrul instrumentelor financiare și în ceea ce privește nivelul de cofinanțare, voi integra aceste lucruri în rezoluție. Uh, și voi cere de asemenea un sistem de sancțiuni pentru raportarea greșită sau falsă um, de sistemele de gestionare și control din statele membre. Iată, care sunt aspectele cele mai importante pentru noi în gestionarea fondurilor europene de către statelor membre, pentru că încă rămân multe probleme de rezolvat. În ceea ce privește politica externă, trebuie să subliniem faptul că ambasadorii noștri în fiecare an trebuie să facă rapoarte care trebuie îmbunătățite pe aici, pe acolo și am uh, propus idei în legătură cu Key Performance Indicators și în rezoluție există puncte legate de acestea asupra cărora se va reveni. În, legătură cu politica de ocupare și politica socială, în ceea ce privește lupta împotriva șomajului sau integrarea romilor în statele membre, fondurile nu e clar ce parte din fonduri va fi folosită și în ce scopuri și uh, voi pregăti amendamente și în legătură cu acestea. Uh, Iată care sunt prioritățile pentru mine și am dorit să vi le comunic pentru că sunt elemente votate în, în plenară de întregul Parlament. Mulțumesc! Și urmează colegul Gaier. Ja, Mulțumesc! Am uh, plăcerea de a fi raportor din umbră pentru grupul nostru la Comisia Bugete, la raportul colegului Fernandes și acum discutăm uh, despre o propunere bugetară pe care nu o avem în față, deci uh, suntem un pic, lucrăm un pic uh, legați la ochi. Aș fi avut câteva întrebări de procedură, dar mi se pare totdeauna ciudat că uh, comisiile, și nu vorbesc de Comisia Cocobu Inghe, ci de Comisia ITRE, care dă și ea un aviz, uh, nu uh, au raportul în față. Dar, în fine, plățile cu siguranță ne vor mai preocupa, cred că cumva plapuma nu ne ajunge. Comisia poate să profite un pic de faptul că anul acesta sunt planificate plățile, pentru că Proiectele din noile programe structurale trebuie uh, finanțate, dar sunt proiecte care încă nu există, ceea ce face ca Consiliul să fie deosebit de liniștit acum, pentru că își dă seama că are timp să, că nu are acum o problemă de plăți de rezolvat. Dar, bine, sigur că fiecare euro nu se poate cheltui decât o singură dată și uh, până se vor planifica noile programe, vor trebui plătite facturile din urmă. și va trebui să vedem la sfârșitul perioadei de plată ce bani mai rămân nefolosiți, dar colegul nostru are perfectă dreptate. Trebuie să observăm foarte atent, foarte atent cel puțin ce se întâmplă cu aceste plăți. Și mă tem că cei trei E despre care îi place să vorbească colegului Fernandes în uh, proiectarea bugetară nu vor putea să joace rolul uh, de bază pe care am fi dorit noi să-l joace. Discutăm Fondul European de Investiții Strategice și știm cu toții că la ora actuală chestiunea finanțării EFSI este încă nerezolvată. Adică, întrebarea uh, câți bani vor fi alocați în 2016 pentru EFSI nu are încă un răspuns. Nu se poate răspunde la această întrebare decât dacă răspundem în același timp și la uh, ce se întâmplă cu banii pentru celelalte programe ale Uniunii Europene. Bugetul este relativ strâns, s-ar dori să se implementeze marje și spun la uh, condițional că s-ar dori, dar uh, cred că va trebui să ne gândim bine ce înseamnă acest lucru pentru uh, forma actuală a bugetului. Celălalt uh, subiect uh, important este independent de um, tragedia umană, dar se referă la chestiunea migrației. Întrebarea este cum, uh, cum reacționează Uniunea Europeană, pentru că pe mine mă irită să-i aud pe șefii de guverne spunând tot timpul trebuie să facem ceva, dar apoi când întreb cine trebuie să facă ceva, se spune Europa trebuie să facă ceva în urechile naționale sună de parcă ar fi vorba de ăia de la Bruxelles și ăia de la Bruxelles parcă nu sunt tot aceiași cu guvernele naționale, ci parcă sunt doar Comisia și Parlamentul. Eu am luat la cunoștință faptul că foarte multe state membre au pus uh, mai întâi la dispoziție nave și elicoptere pentru a rezolva problema, dar, dragi colegi, dragi colegi, nu se poate rezolva dacă nu se pune până la urmă întrebarea cine plătește facturile și până la urmă va fi uh, clar bugetul european cel din care va trebui să se plătească aceste facturi. Deci cred că trebuie să fim pregătiți și, și politic și uh, acest lucru se leagă de uh, întrebarea ce se întâmplă cu fondurile pentru Frontex și cu mandatul Frontex. Și ajung astfel la ultimul punct legat de buget. Am uh, discutat prea puțin despre lucruri, cum ar fi uh, ajutor pentru o stabilizare financiară a Ucrainei. Deci toate domeniile acestea de risc. Iarăși este vorba de un domeniu unde va fi luat în calcul bugetul european. EFSI um, e foarte important, dar și situația Ucrainei este foarte importantă și va fi nevoie de o reacție uh, rapidă și va trebui să vedem care va fi influența acestei reacții asupra bugetului. Din perspectiva controlului bugetar, Inge a spus deja câteva lucruri foarte importante. Inge uh, ca raportor din umbra al grupului meu te voi uh, urma și cu siguranță vom avea mai puține probleme decât la punctul anterior de pe ordinea de zi. Dar se pune întrebarea ce se întâmplă cu controlul, posibilitățile de control pe care le au statele membre. Va trebui să uh, ne dăm seama cât important este ca statele membre să înțeleagă ce înseamnă better spending, ce înseamnă să uh, tratezi responsabil uh, fondurile Uniunii Europene și să investești inteligent fiecare euro. euro. Va trebui ca și statele membre să-și aducă contribuția, pentru că instituțiile europene fac mult, dar nu putem face suficient uh, singure. Și aș vrea să mai spun un lucru și aș fi spus-o și uh, dacă mâine nu uh, am fi avut punctele pe care le avem pe ordinea de zi, și mă gândesc la Regatul Unit. Când citesc că ministrul de finanțe britanic uh, nu vrea, spune că nu vrea să dea descărcarea Comisiei Europene și în raportul DG Agri se vorbește despre performanța instituțiilor de control uh, din Marea Britanie, deci când văd acest lucru, aș spune că britanicii au multe de făcut la ei acasă și nu cred că e cazul să-și dea cu părerea despre ce fac statele membre individuale cu banii. Cred că este o situație, care, o discuție care nu e deloc necesară. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Vaughan. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să-i urez bun venit domnului Fernandes raportor la bugete și coleg cu mine de altfel la bugete, face o treabă excelentă. Cred că colegul nostru nu se va mira că la comisia aceasta ne concentrăm aproape uh, doar pe uh, o cheltuire eficientă a fondurilor și pe destinația banilor europeni. Și colegul Jens are dreptate Uh, Regatul Unit e foarte adesea menționat ca unul dintre statele cu un nivel redus de eroare, uh, în unele cazuri și în alte cazuri cu un nivel ridicat de eroare. Nu ne place, sigur, uh, să arătăm cu degetul pe nimeni, dar sigur că e important ca situația din Regatul Unit să fie clarificată înainte ca guvernul britanic să-și dea cu părerea despre cum se cheltuiesc banii europeni în alte țări. Bugetul european trebuie cheltuit uh, în mod eficient, să avem o performanță, să avem rezultate bune și uh, bugetul european trebuie să aibă un impact pozitiv, să fie benefic pentru economie. Comisia de control bugetar se îndreaptă tot mai mult înspre această situație, punem tot mai mult accentul pe performanță și deci, domnule Fernandez, asta aș vrea să vă întreb. Asta s-a Asta veți uh, spune și la negocierile Comisiei pentru Bugete. De exemplu, când negociați bugetul pe 2016, veți încerca să vă asigurați că cheltuim banii pe prioritățile cele mai corecte și că banii Uniunii Europene sunt cheltuiți uh, pe ceea ce trebuie și că sunt cheltuiți în așa fel încât să aibă un impact. Nu am fost la conciliere, dar aș vrea să știu uh, dacă și la Comisia pentru Bugete se merge în direcția în care se merge la control bugetar. În legătură cu plățile, v-ați referit la acest lucru în mod regulat, ați vorbit de facturile neplătite de 20 de miliarde, care, sumă care poate să mai crească. La nivel uh, european vorbim foarte mult despre uh, Uh, fondurile europene și cheltuirea lor în mod eficient, sigur că pot fi beneficii și pentru uh, beneficiari și și ei trebuie implicați. Aș vrea să știu dacă Comisia vă dă um, informații și despre efectele negative ale fondurilor europene asupra beneficiarilor. Pentru că știm că de multe ori problemele de performanță sunt um, la nivelul statelor membre dar aș vrea să știu dacă deficiențele din bugetul european au consecințe asupra proiectelor din statele membre și asupra beneficiarilor de acolo. Deci, dacă Comisia ne poate da informații, cred că ar fi foarte util. Domnul Kölmel. Mulțumesc, doamnă președinte. Și eu uh, mă alătur mulțumirilor adresate colegului Fernandes, pe care îl urmăresc și la Comisia de, de, pentru bugete. Aș vrea doar să spun pe scurt că avem o problemă cu aceste facturi neplătite. E vorba până la urmă de, um, de datorii, însă Uniunea Europeană nu are dreptul uh, să contracteze datorii, deci pe plan juridic avem o mare problemă și în același timp o problemă de credibilitate. Nu putem uh, să cerem cetățenilor noștri să respecte legislația când noi căutăm soluții atât de maleabile. Și aș vrea să spun clar uh, că, după părerea mea, această problemă trebuie să fie rezolvată, fie prin uh, creșterea veniturilor, fie uh, prin revocarea promisiunilor de plată, până în momentul când vom putea să spunem sigur că avem un buget echilibrat, ca să nu mai avem facturi neplătite uh, la nivel european. Și uh, când uh, dimensiunea acestor facturi neplătite este atât de mare, cred că este destul de clar că și la sfârșitul acestui an vom avea alte facturi neplătite. De asemenea, trebuie să facem provizioane de risc mai ales în ceea ce privește noi, uh, situațiile acestea în care avem noi instrumente de finanțare, cum este EFSI. Am auzit deja de multe ori de cât de frumos sună totul, dar eu m-aș bucura dacă s-ar și transpune așa în realitate, dar important este să uh, fim precauți, să facem provizioane pentru cazurile în care va fi nevoie de garanții. Iarăși, este pentru mine vorba aici de transparență, transparență pe care o datorăm cetățenilor. După părerea mea, um, nu putem neapărat să prevedem un buget normal, cu metode normale de finanțare. Cred că deputații înțeleg acest lucru, ca să nu mai vorbim de cetățeni. Dacă nu comunicăm bine cu cetățenii despre aceste lucruri, nu putem să ne mai mirăm după aceea când cetățenii vor considera că Uniunea Europeană nu funcționează bine. Și încă un lucru important pentru noi de la grupul ECR, trebuie să fim foarte atenți ca bugetul să fie impregnat de reflexia uh, cu privire la subsidiaritate este foarte important uh, să uh, finanțăm ceea ce este necesar, ceea ce nu se face la nivel național, pentru că dacă aruncăm cu bani acolo uh, la un nivel foarte aproape de cetățean, satisfacem cetățeanul pe termen scurt, dar nu neapărat și pe termen lung. Deci trebuie să ne întrebăm unde putem crea durabilitate pentru cetățenii noștri și unde ne o putem permite. Acolo unde subsidiaritatea ne recomandă să ne abținem, ar trebui să lăsăm statele membre să um, preia uh, cheltuielile respective. Și apoi, trebuie să ne asigurăm că fondurile cheltuite de noi au efecte, uh, au consecințe pe termen lung și trebuie să dezvoltăm un sistem care să ne arate cifre pe care să le putem compara ca să vedem um, unde se uh, obțin cele mai bune rezultate cu banii investiți. Așa vom putea să facem un sistem integrat, să învățăm de la cei mai buni, să ne dăm seama de ce lucrurile merg foarte bine într-o țară și în alta foarte prost. Mm, cred că trebuie să încercăm să învățăm de ce în unele locuri lucrurile merg foarte bine. Vă mulțumesc pentru atenție. Domnul Vali. Pe scurt, uh, mulțumesc colegului domnului Fernandez pentru că a venit aici uh, să prezinte acest raport. Uh, colegul Zani va veni la Comisia pentru Bugete și sper că veți, veți însuși câteva dintre sugestiile grupului meu. În legătură cu controlele, dorim mai multă cooperare din partea statelor membre, pentru că, după părerea mea, este fundamental să existe o astfel de cooperare. Dacă nu, uh, mecanismul nu poate funcționa bine și cetățenii văd acest, că acest mecanism nu este funcțional, de unde sentimentul uh, alegătorilor noștri că această instituție devine inutilă. Și întregul proces de uh, utilizare a fondurilor europene uh, este viciat. Dacă noi uh, pregătim linii uh, de buget bune, cu nume frumoase, dar dacă nu obținem rezultatele așteptate și acesta este un motiv pentru care cetățenii au dreptate să fie indignați și să nu mai aibă încredere în instituții, nici nu mai merg la vot. Un alt lucru foarte interesant pe care doresc să-l abordez este uh, verificări, este legat de verificările pentru fondurile de preadeziune, pentru că am ajuns, au ajuns la mine informații interesante în legătură cu modul în care acești bani sunt folosiți în anumite țări. Poate că ar trebui folosită o parte din acest fond pentru EFSI, dar amendamentul nostru nu a, nu a fost luat în considerare, nu a fost acceptat din motive politice. În legătură cu banii risipiți, uh, am făcut uh, o analiză profundă și zeci de milioane sunt astfel uh, risipiți, deci și în legătură cu plățile, bineînțeles, dacă nu găsim o soluție la o problemă structurală, e clar că problema se va accentua pentru că plățile sunt legate unele de altele. Dacă nu programăm bine plățile, apar probleme economice și, dar bineînțeles, instituțiile europene pot uh, să acționeze și acest lucru poate avea consecințe asupra economiei. Are cuvântul colegul uh, José Manuel. Și mai avem încă un punct la care așteaptă și uh, reprezentanta Curții de Conturi, deci vă rog să vă grăbiți. Uh, uh, Foarte rapid, voiam să vă mulțumesc. Suntem uh, pe același drum și sunt convins că vom prelua propunerile dumneavoastră și, de asemenea, și preocupările dumneavoastră, care sunt uh, și ale noastre. Nu vreau să vorbesc, încerc să vorbesc cât mai puțin despre plăți. Trebuie să vorbim, de fapt, despre prioritățile noastre, iar chestiunea plăților, așa cum am spus-o, este o problemă care n-ar trebui nici măcar să existe, pentru că este normal să plătim ceea ce am autorizat. În 12 mai vom avea o reuniune cu Comisia în format de trilog pentru a discuta despre chestiunea plăților, iar pe 26-27 mai sperăm să avem o declarație comună pe această temă. Dar uh, am mai făcut la conciliere multe declarații comune cu Consiliul, pe care apoi Consiliul nu le-a respectat. Eu spun că nu-mi place să vorbesc despre plăți și că mi-ar plăcea mai mult să vorbesc despre priorități, dar iată că aici vorbesc mai mult despre chestiunea plăților. Îmi dau seama că mă contrazic uh, chiar și eu. Dar uh, este un subiect care condiționează și care, sigur, uh, că pune în pericol toate prioritățile noastre. Iar acum trebuie să fie clar, suntem pe punctul de a plăti pentru trecut. Există programe operaționale care nici măcar nu sunt puse în mișcare. Suntem în 2015 și încă mai uh, avem programe din perioada 2007-2013. Știu că există o fază de tranziție, dar sunt și regulile noastre. În ceea ce privește performanța de care a vorbit prietenul Voran și pe care au menționat-o și alții, bugetul Uniunii Europene e mic și toată lumea, bine, noi știm bine Uh, are o plusvaloare foarte importantă. Este cam 1% din uh, venitul național brut, dar pentru unele state membre reprezintă peste 50% din investiții. Avem doar 6% cheltuieli administrative și 94% din acest buget este dedicat investițiilor. Cred că uh, cetățenii nu știu uh, aceste lucruri și nu cunosc nicio instituție în niciun stat membru unde bugetul să aibă doar 6% cheltuieli administrative și 94% investiții. Dar o parte foarte mare a bugetului e gestionată de statele membre și uh, în conformitate cu regulile pe care le-am adoptat. Reguli care sunt respectate și care sigur că sunt aceleași peste tot. Vorbim despre politica de coeziune ca despre o problemă. Politica de coeziune astăzi, cu noul său um, fel de a fi, contribuie la uh, inovațiile, la inovații, la cercetare, la creștere inteligentă, la creștere durabilă, la o creștere bazată pe includere, și asta, de asemenea, trebuie supravegheat. Trebuie să ne asigurăm că se face și cred că trebuie să ne asigurăm uh, că există o responsabilitate apoi pe planul controlului bugetar să vedem cum s-au cheltuit banii, pentru că acum rolul nostru la bugete este să respectăm regulile, să respectăm regulile, să respectăm compromisurile pe care le facem un buget unde trebuie să uh, transmitem mesaje pozitive. Și revin la chestiunea plăților, spre deosebire de ce am spus adineaur. Ce imagine transmitem cetățenilor? Este că nu ne respectăm promisiunile. Când adoptăm bugete în care plățile se află în partea se află mult sub necesar, ce se întâmplă după aceea? Facem proiecte de buget rectificativ și ce înseamnă asta pentru majoritatea oamenilor? Înseamnă că Parlamentul vrea mai mulți bani. Dar nu este așa. Proiectele de buget rectificativ pe care le-am făcut, le-am făcut ca să respectăm promisiunile, ca să ne plătim datoriile. Și revin, prioritatea este ocuparea, prioritatea sunt întreprinderile, energia, creșterea, solidaritatea internă și externă și de asemenea uh, securitatea care ține de toate acestea. Pentru că Europa este locul din lume cu cea mai bună calitate a vieții, cu cel mai mare PIB. Avem mai multe cheltuieli sociale uh, procentual decât orice alt loc din lume și trebuie să păstrăm această calitate a vieții și această speranță pentru fiecare european. Vă mulțumesc! cu, Vă mulțumesc mult! Ne bucurăm de cooperare. Aceste 6% de cheltuieli administrative, poate n-ai fi spus uh, ce ai spus dacă ai fi cunoscut următorul raport cu privire la asistența tehnică în domeniul agriculturii și dezvoltării uh, zonelor rurale pentru că în acest raport se spune că există un fel de budget support și deci cheltuielile administrative se uh, fac în altă parte și nu la linia administrație. Bine ați venit, doamnă Caliulait, și vă dau cuvântul imediat ca să prezentați raportul. Thank you, Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Am redus uh, ceva prezentarea mea pentru a avea mai mult timp de dezbatere. În ceea ce privește asistența tehnică pentru dezvoltarea rurală pentru perioada stabilită, se stabilise o cheltuială de 1,5 miliarde. Pentru noua perioadă s-a ajuns la 1,9 miliarde, deși alocările pentru dezvoltare rurală au scăzut în general. Scopul asistenței tehnice este aceea de a adapta capacitățile și dezvoltările administrative. Totuși, pentru a asigura flexibilitate, nu ar însemna să pierdem din vedere înțelegerea tradițională a acestei asistențe tehnice și a felului în care se utiliza finanțarea în practică. Mai mult, pentru a asigura că această asistență tehnică oferă valoare adăugată, ea nu trebuie să înlocuiască cheltuielile administrative care sunt susținute de administrațiile UE sau ale statelor membre. Majoritatea cheltuielilor pentru asistență tehnică sunt, acesta este utilizată pentru construirea capacităților și pentru a susține bugetul general. Finanțarea asistenței tehnice, așa cum ați spus, doamna președinte, a ajutat statelor membre să-și acopere cheltuielile cu personalul în dezvoltarea rurală atunci când bugetul s-a restrâns la nivel european. Patru din cinci uh, state membre au arătat că partea cu cheltuielile administrative era cea mai importantă. Cea mai mare parte uh, din asistența tehnică pentru comisie în perioada 2007-2013 a fost uh, cheltuită pentru cheltuieli operaționale sau de construire a capacităților. Totuși, DG Agri a hotărât să financeze sistemul IT doar din alocările pentru asistență tehnică, începând cu 2012, pentru a face față constrângerilor bugetare. Pentru că asistența IT este neoperațională, aceasta înseamnă că se recunoaște în mod uh, formal că cheltuielile administrative pot fi utilizate în acest fel. Aceasta a adus uh, transparența în ceea ce privește cheltuierile pentru asistență tehnică și a dus la economii false. Deci, um, auditul realizat la nivelul Comisiei și a statelor membre pentru cheltuielile administrative au arătat că de multe ori s-a folosit asistența tehnică. Deși legislația nu interzice în mod uh, explicit utilizarea ei în acest scop, Curtea de Conturi consideră că utilizarea acestor um, resurse pentru cheltuielile cu personalul nu reprezintă o utilizare eficientă a fondurilor. Aceste fonduri ar fi putut fi utilizate pentru proiecte de dezvoltare rurală, deci este un cost de oportunități foarte mare, se fac mai puține investiții în sectorul agricol. Există și o consecință pozitivă asupra rețelei de activități rurale. Curtea consideră că finanțarea acestei rețele reprezintă cel mai bun potențial pentru utilizarea asistenței tehnice în bugetul de asistență rurală. Aceasta se face pentru creșterea inovării, a cercetării în sectorul agricol, agricol și reprezintă un instrument foarte bun, așa cum s-a arătat în Italia, printre țările care au fost auditate. În ceea ce privește legibilitatea, s-au uh, demonstrat multe cazuri de utilizare a fondurilor din pilonul 2 în mod nereglementar. S-a vorbit de asemenea despre activități care sunt uh, amestecate între cei doi piloni sau probleme în ceea ce privește contractele și achizițiile publice. Din cauza faptului că costurile administrative sunt de multe ori um, repartizate între pilonul 2 și 1, pot exista confuzii în ceea ce privește alocarea fondurilor specifice. În ceea ce privește monitorizarea și evaluarea utilizării acestor fonduri. Curtea a văzut că nici Comisia, nici statele membre nu au un cadru de performanță clar pentru a demonstra eficiența și necesitatea acestei asistențe tehnice. În regulamentul 7-2013 permite autorităților să excludă aceste aspecte din controlul și evaluarea utilizării eficiente. Pentru că nu e vorba de ajutor operațional, de multe ori se consideră ca fiind un cost anual și scapă controlului și monitorizării anuale. Rezultatul este că aceste costuri nu sunt evaluate suficient și duc la obiective imprecise și nu se face o monitorizare orientată spre performanță. Lipsa de definiție exactă face să fie nevoie de un cadru mai clar. Și Comisia nu are un instrument potrivit și nu se utilizează aceste cheltuieli acolo unde ar putea aduce cele mai mari beneficii. Iată de ce um, fondurile respective sunt puse în pericol. Curtea recomandă ca Comisia să clarifice scopul și domeniul de aplicare a asistenței tehnice în domeniul rural de către Comisie și statele membre. Comisia trebuie să ceară pe viitor statelor membre să oferă bugete de cheltuieli administrative separat, astfel încât acesta să fie mai transparent în ceea ce privește utilizarea asistenței tehnice care nu se folosește pentru construirea de capacități. În sfârșit, Comisia și statele membre ar trebui să stabilească un cadru de performanță pentru fondurile de asistență tehnică. Vă mulțumesc, doamnă președintă, și sunt la dispoziția dumneavoastră pentru a răspunde la întrebări. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Fără îndoială vom avea întrebări Uh, bineînțeles, vă felicităm pentru acest raport foarte interesant care reprezintă o valoare adăugată importantă pentru munca noastră viitoare. Și raportorul nostru este doamna Cărnambach. Ja, zuerst einmal auch ein herzliches Dankeschön, ein herzliches Dankeschön dem Rechnungshof. Und ähm, es ist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 Din punct de vedere bugetar, lucrurile nu sunt poate atât de precise precum ne-am dorit noi, dar oricum cred că putem uh, fi de acord cu cererea făcută de Curtea de Conturi. Și Cred că putem uh, să ne referim clar la recomandările din practic. M-am trecut și eu pe lista vorbitorilor pentru că sunt uh, raportor din umbră pentru PPE și aș avea câteva întrebări. În primul rând, doamna Caliulaid, cât de simplu este să faceți uh, diferența între asistența tehnică pentru agricultură și cea pentru zona rurală? Pentru că cred că aceeași, uh, din aceiași bani se poate finanța uh, un secretariat pentru ambele, nu? Și cred că avem nevoie de răspunsuri și de la comisie. În primul rând, este, pentru mine este interesant acest raport al Curții de Conturi, pentru că ă, putem constata aici că oferim asistență bugetară intra-EU, intra-UE. Și ă, eu asta v-aș ruga și v-aș întreba dacă puteți să ne trimiteți ă, o privire de ansamblu asupra costurilor administrative în programele operaționale pe 2014, la gestiune partajată. Deci totul la oaltă ar fi important pentru noi și uh, de la comisie îl avem pe domnul Longo de la DigiAgri și aș dori să-l întreb uh, din aceste programe cât păstrează comisia pentru sine din asistență, asistența tehnică. Uh, nu mai mi-amintesc, vă rog să-mi împrospătați memoria. Și vreau să vă spun că acum continuu cu, tot cu întrebările pentru reprezentantul DG Agri. Uh, din recomandările Curții de Conturi mi se pare importantă recomandarea numărul 2 și anume ca uh, uh, personalul IT obișnuit să nu fie plătit din aceste fonduri, ci din alte părți ale programului. Ines are cuvântul. Eu nu mai am alte întrebări. Doamna aia la sender și apoi dăm cuvântul Comisiei Europene. Mulțumesc. Da, sunt foarte interesată de aceste teme, dar cred că mai sunt și alți colegi înaintea mea. Foarte rapid, aș vrea să mulțumesc doamnei Caliulait pentru raportul pe care l-a făcut. Cred că există oarecare confuzie pentru că această asistență tehnică, nu știu dacă cineva se gândește la echipamente la mașini. Eu, de când sunt aici la Bruxelles, când vorbim despre asistență tehnică, e vorba de persoane, de persoane active, uh, mediatori, de exemplu, care interacționează cu populația locală și grație cărora se pot implementa proiectele. Deci n-am înțeles prea bine uh, dacă uh, se, plătesc, se plătește secretariatul, de exemplu la comisie, sau dacă se plătește această echipă, acest personal de mediatori. Pentru că așa am înțeles noi până acum și asta am cerut noi și ne s-a cerut din partea țărilor terțe unde lucrăm împreună. Întotdeauna ni se cere asistență tehnică, deci persoane care să învețe acel know-how necesar. În al doilea rând, s-a vorbit despre IT, despre, despre Uh, programe informatice și mantenență. Nu știu dacă există o linie bugetară separată pentru aceste aspecte, pentru menținerea paginilor web sau pentru alte probleme de informatică sau sunt incluse într-o altă parte a bugetului administrativ. Eu n-am înțeles prea bine și aș dori o clarificare pentru că a, uh, lucrurile nu sunt prea clare. Mulțumesc. Genau, das ist das Problem. Asta e și problema. Președinte Grasle, grație. Mulțumesc, doamnă președinte Grasle. Mulțumesc pentru faptul că ne dați ocazia să avem un schimb de opinie legătură cu acest raport foarte interesant al Cunții de Conte. Dar mulțumesc uh, și doamnei Cadenva pentru raportul său, pentru avizul său. Mulțumesc doamnei Călulaite de la Curtea de Conturi de asemenea. Și aș dori să spun că, în general, așa cum ați putut constata, doamnă președinte, Comisia primește în mod favorabil acest raport și acceptă toate recomandările formulate de Curtea de Conduri pentru a ameliora eficacitatea și eficiența uh, finanțării uh, asistenței tehnice cu o singură excepție la care ați uh, făcut, excepție, ați făcut referire și pe care o voi califica imediat. Raportul acoperă două domenii de intervenții a asistenței tehnice la nivel comunitar, adică domeniul Comisiei și domeniul statelor membre. Mai întâi aș dori să amintesc faptul că asistența tehnică oferită direct de Comisie este gestionată conform liniilor directare din bugetul Comisiei pentru programele cu gestiune partajată, atât pentru asistența tehnică operativă, cât și pentru cea neoperativă. Conform acestor norme, toate tipurile de costuri pentru IT, deci pentru informatică, fie că sunt legate de dezvoltarea așa, așa numita maintenance, IT maintenance, uh, trebuie întotdeauna să fie imputate pe aceeași linie bugetară. Această abordare permite consolidarea disciplinei bugetare și a coerenței în toate domeniile în gestiune partajată din buget în ceea ce privește sistemele informatice. Pentru a răspunde la una dintre întrebările dumneavoastră, doamnă președinte, asistența tehnică este folosită pentru a finanța dezvoltarea de noi instrumente din ce în ce mai uh, sofisticate. Mă refer în cazul uh, uh, dezvoltării rurale la sistemul ERVIS 2 aceste sisteme permit sprijinirea operațiunilor din cele două fonduri agricole într-un context legislativ care s-a îmbunătățit și s-a complicat în ultimii ani și resursele pentru asistența tehnică acoperă costurile de dezvoltare inițială, dar și actualizarea sistematică a acestor sisteme pe smartphone dimineața primesc un mesaj în care mi se spune că versiunea 8.3 Um, este disponibilă și trebuie să îmi actualizez smartphone-ul, nu? Pentru ca telefonul să funcționeze corect. Același lucru este uh, ceea ce a fost numit maintenance. De fapt, e vorba de aplicații uh, de continue uh, evoluție ale acelui sistem informatic. De aceea, doamnă președinte, eu cred că trebuie să se afle pe aceeași linie bugetară. De aceea Comisia consideră, așa cum uh, am uh, spus-o în reacția la raportul Curții de Conturi, că această așa numită uh, gestionare evolutivă este o activitate de fapt de actualizare care permite atingerea unor obiective politice ale sistemului de sprijin pentru dezvoltarea rurală. Și doresc să mai subliniez un lucru care nu a fost menționat, dar care a contribuit în ultimii ani la mm, această mm, asistență tehnică. E vorba de sistemul rețelelor, uh, foarte important. Uh, este, acesta a devenit o activitate de importanță strategică. De exemplu, rețeaua europeană pentru inovare, cu parteneriate pentru inovare, care sunt o inițiativă de interes major lansat de comisie și lansată de comisie și a devenit com, complet uh, uh operațională și astfel au crescut cheltuielile de la buget în ultimii ani uh, în acest domeniu. De asemenea, uh, bugetul pentru sistemele IT a crescut din cauza nevoii de necesități de instrumente mai complete, mai sofisticate, care trebuie puse la dispoziția statelor membre. Noul sistem RDIS 2, la care făceam referire, gestionează programele de dezvoltare rurală și permite astăzi să se efectueze un reporting mai simplu și a fost extins la funcții de măsurare a performanței, la care dumneavoastră faceți des referire aici în Parlament. Așa că noi am dezvoltat acest sistem informatic care uh, permite monitorizarea mult mai exactă. Dar aceste sisteme asigură și o interacțiune între administrațiile naționale și serviciile Comisiei și deci sunt foarte importante pentru toată lumea. În ceea ce privește asistența tehnică gestionată de statele membre, doresc să încep uh, amintind că ea sprijină punerea în aplicare obiectivelor strategice în domeniul uh, dezvoltării rurale, care altfel nu ar putea fi atinge fără aceste finanțări. Mai concret, asistența tehnică contribuie la punerea în aplicare, la monitorizarea, controlul și evaluarea programelor de dezvoltare rurală, activități foarte importante, cum ar fi pregătirea, gestionarea, monitorizarea, evaluarea și uh, Uh, formarea sau controlul în aceste programe nu pot fi uh, finanțate decât de aceste măsuri. Astfel, asistența tehnică contribuie la o punere în aplicare corectă a programelor și ultima analiză contribuie la um, sporirea capacităților administrative în administrațiile naționale. În al doilea rând, doresc să clarific faptul că uh, Legiuitorul a abordat o abordare flexibilă pentru recursul la asistența tehnică din partea statelor membre în uh, regulamentul de bază, deci libertatea de alegere care derivă din această flexibilitate normativă este necesară pentru a se face față varietății mari uh, de exigențe uh, cu care se confruntă autoritățile naționale și regionale. Dar flexibilitatea în folosirea fondurilor pentru asistența tehnică nu implică o lipsă de rigoare, doamnă președinte. În domeniul uh, gestionării partajate, statele membre să garanteze că bilanțul uh, conform uh, principiilor de economie și eficiență și Înainte de a termina de citit tot discursul, vreau să vă spun mai bine că, ni trimit, că mai bine ni-l trimiteți în scris. Ar fi mai bine să ne răspundeți la întrebări, dar nu ați făcut-o până acum. Am vrea să știm cât a primit Comisia din acest fond de asistență tehnică, cât a luat Comisia pentru sine și dacă uh, nu. Dacă sunteți pentru păstrarea acestei uh, asistențe tehnice în forma sa actuală. Alors, Presidente, mi spiace, le mi dica Doamnă președinte, îmi pare rău, îmi spuneți că n-am răspuns la întrebări, dar eu am răspuns deja parțial la întrebările dumneavoastră. Am răspuns la întrebarea privind uh, actualizarea sistemelor informatice, aceste maintenance, și am abordat și uh, scopul uh, asistenței tehnice și acum doream să răspund foarte precis la întrebarea privind sumele de la buget. Eu am la mine cifrele pentru 2013, când uh, pentru 14,45 milioane de euro pot să vă dau detaliile în legătură cu sumele cheltuite pentru asistența tehnică de către comisie. Pentru studii 1,66 milioane, pentru personal de sprijin și asistență tehnică 1,85 milioane, pentru IT deci informatică 3,45 milioane, pentru rețele 5,57 milioane și alte domenii 1,92 milioane. Iată, detaliile pe care pot să vi le dau în legătură cu sumele cheltuite și pot să vă explic uh, și pentru ce cheltuim acești bani concret. De exemplu, rețelele reprezintă o linie bugetară importantă, nu? dar uh, sunt și importante din punct, importante din punct de vedere strategic pentru a ne pune în aplicare politică. Sulla raccomandazione non accettata credo di aver în legătură cu recomandarea neacceptată, cred că am răspuns. Pentru noi, aceste cheltuieli intră la maintenance, dar de fapt uh, sunt uh, cheltuieli uh, pentru actualizarea rețelelor inform sistemelor informatice, de aceea le punem împreună cu celelalte cheltuieli în acest domeniu informatic. Și în ceea ce privește orientările comisiei, orientările pe care comisia le-a pregătit pentru următoarea perioadă de programare bugetară, pot să vă spun că am uh, prevăzut orientări foarte importante pentru asistența tehnică în care acoperim atât repartizarea și atribuirea cheltuielilor pentru salarii, dar și o serie de alte aspecte legate de punerea în aplicare a măsurilor de asistență tehnică. Deci, dacă vă interesează în detaliu acest document, bineînțeles, el vă stă la dispoziție. Dacă pot să răspund și la alte întrebări, vă rog să mi le puneți. Vă rămân la dispoziție. Thanks. The document is really valuable. Mulțumesc. Da, așteptăm documentul. Vă rog. Doamna Cazinlight, mulțumesc, doamna președintă. Într-adevăr, diviziunea agricolă între pilonul 1 și asistența tehnică, există o limitare pentru această asistență tehnică pentru dezvoltare rurală, care nu poate fi utilizată pentru pilonul 1. Însă, sistemele nu sunt aceleași pentru pilonul 1 și 2 și poate că aceasta creează o frontieră artificială care ar trebui eliminată. Doamna Iala Sender, arăta că, din câte știe dânsa, această asistență tehnică este pentru construirea de capacități. Și, într-adevăr, așa a fost cazul și așa s-a dorit să se dezvolte know-how-ul pentru administrație, pentru a implementa politici. Însă, legislația pentru dezvoltare rurală nu exclude în mod specific uh, utilizarea acestor cheltuieri pentru alte scopuri. Iată de ce avem această problematică. Curtea critică, nu critică faptul că sistemele IT sunt incluse în ceea ce privește programele de dezvoltare rurală. Problema este că acestea sunt numite asistență tehnică și aceasta nu reprezintă o construire de capacități. Deci cheltuielile de acest gen de mantenență IT nu fac să se îmbunătățească aplicarea politicilor și cred că este posibil să separăm foarte bine cele două chestiuni pe viitor. N-ar trebui să fie aceasta o dificultate. S-a pus și o întrebare în legătură cu în ce măsură asistența tehnică a crescut și cât cheltuiește comisia. Pot să vă spun că în 2007 la DG Agri asistența tehnică a fost de 12 milioane anual pentru dezvoltare rurală și în 2013 în jur de 22 de milioane. Deci este vorba de o creștere de-a lungul anilor. Pe de altă parte, um, cheltuielile globale au trecut de la 12 la în jur de 8 milioane. Acestea sunt um, la punctul 2 din raportul nostru. Sper să fie datele corecte pentru a răspunde colegului care a pus această întrebare. Mulțumesc. Die Kollegin Ayala Sender hat Doamna Ayala Sender mai are o întrebare suplimentară. Da, mulțumesc, doamna președinte. pentru că nu am înțeles prea bine de ce această chestiune a noilor tehnologii nu este acceptabilă ca construire de capacități. Pentru că eu am urmărit îndeaproape dezvoltarea rurală în ultimii ani, pentru că colegul responsabil nu era disponibil și tocmai mi se pare că problema turismului rural a, a microculturilor sau a monoculturilor, problema de irigații și crearea de pagini web care să ilustreze aceste probleme și generarea de noi capacități. Toate aceste aplicații digitale pentru gestiunea obișnuită, tradițională a economiei rurale cred că pot fi folosite foarte bine în acest sens. Deci nu înțeleg de ce toată această chestiune digitală nu poate fi acoperită de asistența tehnică. Pentru că în cazul proiectelor pe care le cunosc eu din circumscripția mea, care este o regiune mai mare decât Belgia, cred că s-ar putea aplica foarte bine. E vorba de felul în care se monitorizează culturile toate chestiunile care se fac acum pe calculator și asta a făcut ca multe regiuni să fie salvate de procesul de pierdere a populației. Da, vă rog, doamna Caliolait. Într-adevăr, sistemele IT și dezvoltarea sistemelor IT atunci când se face pentru a îmbunătăți operațiunile, într-adevăr, sunt clasificabile drept asistență tehnică. Însă, dacă se pune problema menținerii acestui sistem, se știe că e nevoie de un specialist IT pentru menținerea acestor sisteme, atunci se pune problema dacă se mai poate numi asistență tehnică în continuare sau dacă nu. Poziția noastră este că nu. Însă chiar și în cazul statelor membre în care se face o dezvoltare a sistemelor IT, mesajul important este ca cei care vor lucra pentru aceste sisteme IT pe viitor să fie plătiți de către uh, UE pentru că statele membre doresc să înlocuiască bugetul național pentru acoperirea cheltuielor cu personalul cu bugetul european. E un punct foarte important din raportul dumneavoastră și cred că distrage, ne distrageți atenția de la anumite metode ale Comisiei în programele operaționale. Raportul nostru e foarte important și uh, când vorbim de uh, și putem să fim recunoscători uh, raportului privind casele de economii și raportorului. Doamna Kadenbach. Da, vreau să mulțumesc pentru că s-a răspuns la întrebări. Cred că Trebuie să ne gândim la definiția IT, pentru că apare în permanență în rapoarte și ați spus-o și dumneavoastră la recomandări, ați fost de acord că avem nevoie aici de definiții mult mai clare. Este clar uh, terenul comun al discuției de astăzi și deci, uh, după părerea mea, aceasta este prima sarcină pe care o avem și, în al doilea rând, uh, statele membre trebuie să se asigure că fondurile de la asistența tehnică sunt uh, supuse unei planificări anume, pentru că totdeauna m-am mirat că în momentul controlului sau în momentul vizitei curții de conturi, foarte multe state membre uh, nu au uh, planificarea făcută pentru o mare parte a fondurilor de asistență tehnică și că parcă pur și simplu se consideră că mm, o să vadă la ce le trebuie banii și după aceea fac implementarea. Cred că acest lucru trebuie să se schimbe și aș dori să se întâmple în colaborare nu doar cu Comisia, ci și cu statele membre. Trebuie să existe ă, premise mai clare, planificare mai clară și sigur și o securitate mai mare a planificării cheltuielilor ar fi importantă. Important să se știe ce bani pentru ce sunt folosiți, așa vom avea un mai mare control. Vă mulțumesc, astfel încheiem acest punct de pe ordinea de zi și următorul punct de pe ordinea de zi, scurta discuție cu doamna Ivanova și cu raportorul Novakov Uh, este amânat pentru reuniunea noastră de la Strasburg de pe 8 iunie. Îmi pare rău, din păcate de uh, nu se mai poate astăzi, de obicei suntem mai uh, de încredere, dar de data aceasta am primit o invitație la ora 6 la o recepție organizată de Comitetul de Supraveghere OLAF la Berlemont. Mâine începem reuniunea la 9 cu reuniunea coordonatorilor iar uh, reuniunea publică va începe la ora 10 mâine dimineață. Mulțumesc pentru prezență și vă urez o seară frumoasă. Ședința se suspendă.